have a full agenda of votes and uh, not so much time. Avem o agendă plină pentru vot și nu foarte mult timp la dispoziție. Eh, I hope you have your badge with... sper că aveți cartela de vot la dumneavoastră. Hanu, uh, te rog să îi spui asistentei să-ți aducă cartela de vot. Avem multe voturi. Începem cu destinațiile turistice. Destinațiile turistice din Europa. Avem uh, 57 de amendamente. Nu știu, vrea doamna raportor să ia cuvântul sau nu? Nu. Atunci trecem direct la vot. Paragraful 1, amendamentul 1 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 2. Pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 3. Pentru o secundă, uh, vot pe părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă. Habe ich doch gesehen. So, și entschuldige mich. Gut. Îmi cer scuze, am trecut cu vederea acest aspect. Amendamentul 4 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul oral 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul oral 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 8 pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul oral 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 16. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul al 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19. Mănescu pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21. Pentru, împotrivă, abțineri. O, încă o dată. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 30. 30 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă.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 abțineri, se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 56 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot final. Vot final electronic. Dacă nu aveți cartela la dumneavoastră, numărăm votul separat. Pentru. Cine este pentru? S-a deschis votul. S-a închis votul. 22 plus Hanu. Deci 23 de voturi pentru, de fapt 24 de voturi pentru, 25 atunci bine, pentru, Helanici și tu vrei să votezi? Mm, nu, vreau doar în calitate de raportor să mulțumesc pentru acest acord amplu. Iată, astfel poate să pot fi puse bazele politicii privind turismul uh, la Comisia de Cultură. Mulțumesc. Mulțumesc și eu, spune președinta. Trecem la Următorul punct este vorba despre Anul European al Îmbătrânirii Active. Hanu este raportor. Hanu, dorești să declar ceva? Nu, drăguț din partea ta. Mulțumesc. Wir kommen zur Abstimmung. Ähm, Trecem la vot. Amendamentul 7. Pentru? Împotrivă? Încă o dată. Spune președinta. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă? Facem o verificare electronică. S-a deschis votul. S-a închis votul. 12 pentru, 14 împotrivă. Se respinge. You wanted to vote in... Dumneavoastră, cum ați vrut să votați? Bine, încă o dată, cine este? Încă o dată, deschidem votul pentru amendamentul 7. So I close the vote. S-a închis votul, spune președinta. 14 pentru, 13 împotrivă. Hanu, poziția ta? Ești împotrivă. 14 la 14, atunci. It falls. Falls. Okay. Este caduc. Hanu, să-ți aduci cartela de vot. Amendamentul 8. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 9. Pentru? Împotrivă? Se respinge. 10. Pentru? Împotrivă? Yeah, we check. Facem o verificare electronică. S-a deschis votul. Pentru amendamentul 10. S-a închis votul. 14 la 14 se respinge. Hanu? Bine, spune președinta, se respinge. 11. Pentru? Împotrivă. Facem o verificare electronică și s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Hanu, și tu ai fost uh, împotrivă, atunci 13, uh, 15 la 13. Hanu, astăzi tu primești un tratament special. 13. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 14. It was rejected. Okay, you just have to... O secundă, spune președinta, trebuie să ne întoarcem la amendamentul 12. Cine este pentru? Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? 12 prima parte. Mulțumesc. Împotrivă? Se respinge. A doua parte. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 1 al raportorului cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 am votat deja. Am votat, spune președinta. 14. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 2. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 15. Deja uh, este uh, acoperit de amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Facem o verificare electronică. S-a deschis votul pentru 15. S-a închis votul. Se adoptă. Mulțumesc. 16. Pentru? Împotrivă. Se adoptă. 17. Pentru? Împotrivă. Facem o verificare. S-a deschis votul. S-a închis votul. 17 la 12. Se adoptă. 18 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 3 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 19 pentru. Împotrivă. Facem o verificare. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 20 pentru. Împreună. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 21 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 22 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 23 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 24 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 25. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 26. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 27. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. S-a deschis votul pentru 27. S-a închis votul. Se adoptă. 28. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 4. Pentru împotrivă se adoptă. 29. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 31. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se deschide votul pentru 31. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 30. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă.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 Abțineri. Verificăm electronic. S-a deschis votul la 38. S-a închis votul. Se respinge. 15 la 15. Amendamentul al 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30, 43. 43. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. 44. Pentru, patruzeci Bine, atunci facem o verificare electronică la 43. S-a deschis votul. S-a închis votul. 21 pentru. Nu înțeleg. Mi-era așa de clar. 45 pentru? 44, rectifică președinta. Da, mă dați peste cap. 44 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Vot final. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. 29 de voturi pentru, niciun vot împotrivă. Felicitări, Hanu! Acum, spune raportorul, pot să mulțumesc tuturor. So, we are coming now to the o să trec la limba germană. Pot să vorbesc în germană pentru că este prea obositor să vorbesc în engleză. Voi vorbi așadar germană. Dacă vreți să înțelegeți, vă rog să vă puneți căștile. Așadar, spre bucuria interpreților mei, Hanu, te rog, încetează. Încetează. Astăzi iarăși ai primit un raport. incluziunea etniei rome. Doamna Vergia are cuvântul. Vreau doar să spun că contrar la ce se spune, ce se indică pe hârtie, pe lista de vot, iertați-mă, noi nu ne asociem amendamentului de compromis numărul 4. Deci nu susținem amendamentul de compromis numărul 4, este o greșeală. Deci a înțeles toată lumea, numărul 3, îmi ce scuze. Deci toată lumea a înțeles. Trecem iar la germană. Bine, amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri. Facem o verificare electronică. S-a deschis votul pentru 1. S-a închis votul. Se adoptă. Sunteți împotrivă? Also wir sind jetzt beim Punkt A. So, wir haben jetzt, es ist angenommen, die Wahl ist. S-a adoptat amendamentul, votul s-a închis. Pentru, la 2, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 3. Pentru. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Facem o verificare electronică. S-a deschis votul. Geschlossen. S-a închis votul. Ja, angenommen mit 23 zu 8. Comprom 28 se adoptă. Compromisul 1 pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Număr 8. 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Facem o verificare electronică. S-a deschis votul. S-a închis. 18 13 se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 13. Două părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 16. Pentru.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 Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 27. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 28. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 29. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Facem o verificare electronică. S-a deschis votul. S-a deschis votul pentru 29. Cavada. S-a închis votul. La limită. 16 la 15 și se adoptă. 30. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 31. Pentru. Împotrivă abțineri se respinge. 32. Pentru. Împotrivă abțineri. Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 33. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 36. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40. Petru, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 41. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 48. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 50. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 49 și 51, amendamente identice pentru împreună, împotrivă abțineri. Se adoptă. Amendamentul al 2 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 53 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 54 pentru împotrivă abțineri se respinge.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 împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot final. S-a deschis votul. S-a închis votul. Vote is closed. S-a închis votul. 30 pentru, două voturi împotrivă. Mi s-a spus că este un, există un vot în plus de la PPE. Da, suntem uh, numeroși. Und ich. It's one to 15, it's too much. Too much. 15 voturi sunt prea, sunt prea multe. Hanu, bitte. Yeah. Hanu, ai cuvântul. Domnule președinte, mulțumesc că am dat cuvântul. În primul rând aș vrea să mulțumesc PPE-ului pentru susținerea generoasă de care au dat dovadă. Am uh, constatat că foarte mulți membri sunt interesați de acest subiect. Practic, sau au fost mai mulți decât trebuiau să voteze. Uh, de asemenea, aș vrea să mulțumesc uh, raportorilor din umbră și uh, personalului tehnic secretarial care m-a ajutat la aceste rapoarte. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru susținerea oferită din partea comisiei, așadar și din partea colegilor. Uneori pe lista mea de vot exista câte un minus. De ce? Am încercat ca amendamentele să fie cât mai scurte, ca să nu repetăm de multe ori aceleași lucruri, pentru că uh, au existat niște repetiții și sper ca europenii care vor citi raportul acesta vor înțelege că totuși acolo unde a mai rămas câte o repetiție, am făcut asta pentru că vrem să subliniem mai, mai mult lucrurile. Noi în Finlanda considerăm că dacă vrei un lucru și îl exprimi ca atare, e suficient. Dacă cineva mă întreabă mă iubești, și eu spun da, te iubesc, e suficient. Nu trebuie să spun da, da, da, te iubesc, te iubesc, da, da, da, te iubesc, că nu o să mă mai creadă nimeni dacă fac așa. Deci eu, ca finlandez, aș fi vrut să avem ceva, un text mai compact, mai scurt, dar sunt foarte mulțumit uh, și de textul care a rezultat. Vă mulțumesc tuturor și cred că este o bună bază de uh, a ne continua lucrările. Mulțumesc! Jetzt kommen wir zu Vocational Education. Trecem la uh, raportul Maria Badiei Cucet. Uh, aveți cuvântul, doamnă raportor. Da. Mulțumesc. Vreau doar și eu să mulțumesc uh, pentru contribuțiile făcute. Sunt 57 de amendamente, 6 amendamente de compromis. Unele amendamente n-au putut fi introduse pentru că erau amendamente făcute la amendamentele de compromis. Deci n-am avut cum să facem asta, însă vă mulțumesc tuturor pentru propuneri. Presupun că i-ați numărat pe cei de la PPE deja și știm acum cine poate vota și cine nu. Da, spune reprezentantul PPE, dar mai avem și membrii supleanți care sunt prezenți și nu votează. Doar vor să participe la dezbateri, dar nu votează. Suntem un grup foarte harnic și suntem și un grup foarte mare care participă totdeauna la dezbateri. Doamna președinte. Uh, Consola de vot nu minte. Consola ne-a spus că există un vot în plus. Dacă sunt 15 în sală, 3 nu au voie să voteze, atunci din cei 3 cineva a votat. V-aș ruga să vă abțineți. Deci domnul Matula,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 S-a închis. patru pentru, 8 împotrivă, se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic. S-a deschis votul pentru 11. S-a închis votul. Se adoptă cu 11 la 14. 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 22.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 S-a închis votul. Se adoptă. Ciudat, spune președinta. 43 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Se respinge, se scuză președinta. Compromisul 5 pentru, împotrivă, se adoptă. 47 pentru, împotrivă,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 o întrebare. Ivan, domnul Ivan, credeți că putem... Putem face reprezentarea noastră în 10 minute, pentru că mai avem 10 minute și atunci să nu mai stați până la 5? Bine, atunci... O secundă, o secundă, Ivan. A sosit doamna comisar. Mulțumesc, dragi colegi, pentru colaborare. Um, o să o primim în cele ce urmează pe doamna comisar.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 Schick. Herr Schick, bringen Sie rein. You could remind them that they have the coordinators' decisions. Ah, yeah. Yesterday evening. Yeah. Uh, in between, I want to inform you that we have the coordinators' decisions. Aș dori să vă comunic încă un lucru. Avem deciziile coordonatorilor. Le-ați primit prin e-mail. Sunt deciziile de ieri seară. Dacă aveți ceva împotriva acestora, vă rog să vă exprimați în acest sens. Vă rog. Nu e vorba de obiecție, doamnă președinte. Aș vrea să am uh, mai multe informații în legătură cu premiul Lux, după ce discutăm cu doamna comisar, evident. Dragă, stimată doamnă Reding, uh, suntem uh, încântați de faptul că sunteți astăzi alături de noi. Uh, o să avem un schimb de opinii. Avem câteva întrebări restante de anul trecut și am dorit să știm cum anume veți aborda anul acesta posibilitățile de comunicare în ceea ce privește anul voluntariatului. Următorii doi ani vor fi dedicați altor acțiuni similare. Cred că în acest domeniu, iată, v-ați implicat atât de mult încât puteți să ne explicați foarte frumos ce planuri aveți. Poate că aveți o descriere mai amplă a strategiei dumneavoastră. Știți că sunt de acord cu dumneavoastră că strategia uh, de comunicare reprezintă ceva dificil. Dar în rezoluția noastră mereu este promovată această idee și pe mine m-ar încânta o tratare exhaustivă a acestui subiect, așa cum îl încântă știu pe domnul Lockegaard. În rest, tot ceea ce este nou în ceea ce privește cetățenia și comunicare, așteptăm uh, totul de la dumneavoastră. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. I can... Pe scurt, aș putea spune că totul se oprește la cetățeni miza sunt cetățenii. Trebuie să punem oamenii în miezul agendei noastre de politici. Și asta e valabil și pentru comunicare. Eu însă mi-am fost uh, jurnalist de profesie timp de câteva decenii și știu că oricât de bun ai fi ca jurnalist, dacă n-ai o, un subiect bun despre care să scrii, n-are niciun rost cine creează aceste subiecte, aceste storiuri? Politica. Deci, în primul rând, trebuie și oamenii politici. Trebuie să avem uh, știri bune și povești bune. Și nu poți să spui o poveste în gol, pentru că ar fi una rece, goală și pe oameni nu interesează. Trebuie să faci legătura între povești și oameni, cei care spun uh, poveștile, adică dumneavoastră, dumneavoastră faceți asta cu alegătorii noastre din circunscripții electorale. Eu, atunci când uh, ies și fac publică o știre, o informație pe care am dezvoltat-o în comisie, oamenii așadar au nevoie să facă legătura cu o față, cu o personalitate, pentru a înțelege de ce li se spun aceste lucruri și cum sunt ele relevante. Uh, pentru ei. Și apoi, cred că mai există un element extrem de important, și anume, uh, prea multe știri ucid știrea. Dacă dai în continuu bucățele mici de aici și de acolo despre tot și despre nimic, atunci oamenii până la urmă sunt uh, copleșiți și nu mai aud decât un zgomot continuu și pierd substanța. Deci cam așa văd eu lucrurile. Sigur, vorbind nu în limbaj foarte tehnic, dar așa văd eu că funcționează comunicarea. Și pe acest subiect v-am scris încă de pe 4 noiembrie anul trecut și cred că ați primit această scrisoare în uh, dosarele dumneavoastră în care am uh, descris liniile generale de comunicare, pentru că nu vorbesc despre strategie sau politici, văd comunicarea numai ca un instrument menit să transmită mesajul și să facă mesajul înțeles. Odată ce am spus asta, aveți pe mese în fața dumneavoastră scrisoarea din 4 noiembrie anul trecut, Aveți de asemenea un document în ce privește voluntariatul și mai aveți un document în ce privește cetățenii. Așadar, uh, aceste documente reprezintă baza intervenției mele de astăzi. Știți că pentru anul 2011 Comisia se va concentra pe prioritățile politice președintele a venit în fața noastră a Parlamentului pentru a discuta aceste priorități în discursul privind starea Uniunii. Uh, unele dintre aceste priorități sunt pe termen scurt. Nimeni nu s-ar fi gândit că una dintre principalele noastre subiecte de unul dintre principalele noastre subiecte de comunicare este criza, dar asta e situația și trebuie să fim capabili să reacționăm pe termen scurt. Growth and jobs uh, of utmost importance. Pentru că uh, locurile de muncă și creșterea economică sunt extrem de importante, dar la fel de important sunt cetățenii. Think should be our red... Și cred că cetățenii ar trebui să reprezinte firul nostru roșu uh, până la următoarele alegeri vorbim și începem anul acesta cu un dosar legat de cetățeni și anume dosarul de voluntariat. Uh, Pentru că la nivelul Europei există aproximativ 100 de milioane de voluntari. Într-o formă sau alta. Mulți cetățeni sunt deja voluntari, fac activități de voluntariat, dar vedem că nu mulți tineri fac acest lucru și anul acesta trebuie să-l transformăm într-unul în care Uh, oamenii încep să fie mai interesați de acest subiect și să ne urmeze în această direcție a voluntariatului. Și pentru a reuși să comunicăm acest mesaj, trebuie să facem un lucru de bază, și anume nu trebuie să comunicăm doar de la Bruxelles, ci să comunicăm la nivelul maselor și la nivelul oamenilor obișnuiți și într-un mod diferit în Luxemburg față de cum comunicăm, să zicem, în sudul Spaniei. Pentru că trebuie să ne adaptăm mesajul, același mesaj, la modul în care oamenii trăiesc, la uh, specificitățile și diversitatea lor culturală. Deci nu putem centraliza această comunicare. Putem avea o idee, ideile principale, centrale, dar mesajul care este transmis trebuie să fie transmis în mod adaptat și aici avem nevoie de sinergii cu autoritățile naționale, regionale și locale pentru ca agenda europeană să ajungă la cetățeni și pentru asta am dezvoltat de asemenea câteva platforme pentru comunicare în parteneriat la nivel național și local Știți despre spațiile publice, așa numitele spații publice, centrele de informare Europe Direct, despre parteneriatele strategice și de management. Aceste parteneriate au fost introduse în, deja în 21 de țări membre și ele aduc la oaltă, într-un format structurat, structurat, persoanele care sunt responsabile de comunicare avem uh, 13 reprezentanți ale Comisiei care sunt uh, în legătură cu uh, birourile de informare ale Parlamentului European într-un așa numit uh, uh, spațiu public european. Deci am avut experiențe foarte bune. Am adus parlamentarii, membrii Parlamentului European care reprezintă fețele Europei împreună cu uh, comisarul din statul respectiv și de asemenea persoane cunoscute în regiuni uh, și aceștia împreună au transmis uh, mesajul european. Mi se pare foarte important acest lucru și va deveni și mai important pentru anul european al voluntariatului. Apropo, în dosarele dumneavoastră aveți informații în legătură cu uh, acest turneu de voluntariat și datele la care el ajunge în statul dumneavoastră membru. Și vă rog să folosiți aceste informații și să vă folosiți de această ocazie pentru a merge acolo și a comunica cu oamenii, pentru că ar trebui ca anul acesta să fie începutul unui proces care continuă. Anul viitor va fi anul îmbătrânirii active. Ați uh, discutat deja acest uh, subiect în Parlament. Știu că raportul Parlamentului pe acest subiect ar trebui să ajungă în plenară în aprilie. Așadar, va trebui decis suma alocată acestui program. Dar aici e vorba mai mult de aspectul social al uh, acestei inițiative care va fi uh, subiectul anului 2012 și apoi în 2013, dacă veți fi de acord, am putea să declarăm 2013 anul cetățenilor. De ce? Pentru că și am pregătit deja acest lucru încă de anul trecut, pentru că raportul privind uh, cetățenii cu toate elementele concrete pe care trebuie să le rezolvăm pentru a facilita uh, mobilitatea cetățenilor noștri, fie că e vorba de studenți, turiști, uh, oameni care vor să muncească în altă țară. Deci să facem această mobilitate cât mai bună. Și am propus o serie întreagă de acțiuni legislative pentru a schimba pentru a schimba concepția. Concepția ar trebui să fie următoarea. Am la fel de multe drepturi într-o țară vecină cum am și în țara mea, la mine acasă, și nu voi fi nici discriminat și nu voi avea nici dificultăți doar pentru că aleg să mă mut într-o altă țară europeană. Acest lași lucru se aplică și pentru IMM-uri. După cum știm, în zonele de frontieră știm cât de dificil poate fi să traversezi o frontieră, între ghilimele, dacă ești o întreprindere mică sau mijlocie și să operezi în țara vecină. Deci anul acesta am început să uh, eliminăm una câte una barierele și o să continuăm acest lucru pentru ca în 2013 să aveți ce le spune oamenilor și acesta va fi anul dinaintea alegerilor an în care cu toții va trebui să mergem în teritoriu și să le explicăm cetățenilor din zonele noastre al valoarea adăugată a Europei. Um, deci în martie voi prezenta proiectul Anul European al Cetățenilor către Comisie. Um, Vom avea acest proiect pe masă și împreună cu noastră aș vrea să pregătim nu doar acest uh, an 2013, dar să avem și acțiuni pregătitoare care să ne ducă încă din 2012 în această direcție. Așadar, contribuțiile dumneavoastră uh, ca parlamentari care sunteți în contact cu alegătorii dumneavoastră și vorbiți cu ei, contribuțiile noastre vor fi foarte valoroase în acest sens. Cred că ar fi la fel de interesant, doamnă președinte, să ne uităm la raportul privind cetățenii pe care l-am propus pe 27 octombrie și aveți acolo întregul program de lucru, lista de lucruri de făcut pentru a elimina toate aceste bariere. Cele mai multe dintre aceste bariere nu sunt uh, niște lucruri foarte spectaculoase. E vorba, poate, de exemplu, de documente care permit uh, libera circulație, document, certificate de naștere, certificate de căsătorie sau probleme din domeniul justiției, ce am propus deja și e deja pe masa Parlamentului, eliminarea principiului eh, exec, astfel încât o, o decizie luată într-o țară, o decizie juridică, să fie transmisă direct și fără birocrație într-o altă țară membră. Deci multe astfel de elemente, duzini, zeci de astfel de elemente, dar elemente pe care le puteți explica cetățenilor pentru că au legătură cu viața lor de zi cu zi. Când, anal- când am analizat ce știu cetățenii despre Europa și despre drepturile lor, am văzut că există goluri foarte mari de conștientizare și de cunoștințe. Și dacă nu-ți cunoști drepturile, nu poți să le folosești. Și de asemenea este foarte important nu numai să eliminăm barierele, dar să le mai și spunem oamenilor că am eliminat aceste bariere să știe care sunt drepturile lor. Și studiul pe care l-am făcut arată că mai puțin de o treime se consideră bine sau foarte bine informații în legătură cu drepturile lor în calitate de cetățeni europeni. Asta vi se poate părea scandalos. Eu cred că este însă și o oportunitate, pentru că putem uh, să pornim de la această treime și să încercăm să mai, informăm mai bine celelalte două treimi uh, în acest interval de timp pe care îl avem, așadar să ne facem treaba mai bine și într-un mod mai eficient. Și aici nu vorbesc doar de câțiva cetățeni. Știți că există aproape 12 milioane de europeni care trăiesc într-un alt stat membru decât în statul uh, în care s-au născut și al, ai, căruia, ai căruia sunt cetățeni. Și 54% spun că le-ar plăcea foarte mult să se ducă și să lucreze sau să fie rezidenți într-un alt stat membru, dar se tem să facă acest lucru pentru că nu sunt siguri în legătură cu drepturile pe care le au și atunci se abțin de la a pleca. Bine, politica noastră nu să fie de a uh, determina cu orice preț pe oameni să se mute dintr-un stat membru în altul. Nu la asta ne gândim, ci doar să le dăm libertatea și siguranța că dacă vor să facă acest lucru sau dacă au făcut deja acest lucru, ei nu vor fi uh, discriminați și vor fi respectați în calitate de cetățeni europeni oriunde s-ar duce. Cum uh, informăm mai bine cetățenii dincolo de modul direct în care puteți să o faceți dumneavoastră prin vizitele uh, în circumscripțiile electorale. E bine, există web portalul uh, Europa cu informații clare și foarte practice și din acest portal, acest portal vreau să-l transform într-un uh, ghișeu unic, dacă vreți. Cu alte cuvinte, intri pe acest site de internet și de acolo ești direcționat către toate celelalte portaluri unde poți găsi un răspuns la întrebarea ta. Dar nu, cetățeanul nu trebuie să-și bate el capul uh, să caute site-ul potrivit. Am organizat noi modul în care funcționează portalul. În cetățeanul nu trebuie să știe decât că poate intra pe această pagină de internet, poate pune întrebarea și va obține un răspuns. De asemenea, există un număr gratuit Europe Direct, unde operatorii răspund la întrebări în orice limba Uniunii Europene. Este un sistem uh, foarte bun și uh, care funcționează bine, dar voi încerca să-l simplific. În primul rând, începând cu numărul de telefon, că este un număr foarte lung și nimeni nu poate să țină minte atâtea cifre e un lucru important. Nu e esențial, esențial este să poți suna acolo și să obții un răspuns, dar trebuie simplificat accesul, asta e foarte important, și evident uh, centrele noastre de informare locale, centrele de informare Europe Direct, fac o treabă foarte bună. Toate aceste lucruri ar trebui să fie legate între ele, astfel încât în 2013 vom fi creat un instrument real care ne va ajuta să transmitem mesajul și de asemenea să ajutăm pe cetățeni să obțină, să primească mesajul nostru și când toate aceste acțiuni din plan vor fi implementate, vom evalua ceea ce s-a făcut și vom prezenta un raport și un plan de acțiune cuprinzător menit să elimine orice alt uh, obstacol care ar mai exista în calea exercitării drepturilor de către cetățenii europeni. Așadar, doamnă președinte, până acum nimeni din Parlament, nicio comisie a Parlamentului nu a luat uh, în examinare raportul privind uh, cetățenia este un raport care acoperă extrem de multe lucruri, pentru că, practic, se referă la toate aspectele vieții. Este și de piață internă, și de diversitate culturală, și de drepturi fundamentale. E despre tot ce înseamnă uh, tot ce este relevant în viața cetățenilor și mă gândesc că poate comisia noastră ar dori să examineze acest document pentru a pregăti prin intermediul lui anul cetățenilor, propunere pe care o voi face în martie anul acesta, pentru anul 2013. Vă mulțumesc. Că... Mulțumim, doamnă Reding, pentru intervenție. Domnul Lockegard, doamna Vergia, domnul Scuria, doamna Șacă și o să scrie asistentul meu lista. Dar începem cu întrebarea domnului, domnului Lockegaard. Danish. Mulțumesc, voi vorbi daneză. Aș dori să mulțumesc doamnei uh, comisar Mulțumesc, doamne comisar, pentru că ne-a vizitat în umila noastră sală. Ne bucurăm să vă întâlnim. E ceva ce am așteptat uh, și ne bucurăm că sunteți aici. Mă bucur de asemenea că pot să vă mulțumesc uh, pentru o prezentare foarte precisă în legătură cu situația actuală și cu planurile pentru anul care vine. Respect foarte mult abordarea dumneavoastră pragmatică. Nimic uh, din prezentarea dumneavoastră uh, nu e ceva cu care eu să nu pot fi de acord în proporție de 100%. Am fost și eu uh, jurnalist foarte mulți ani și poate de aceea sunt în acord cu dumneavoastră. Cu toate acestea, am o impresie și poate dumneavoastră la fel că încă mai lipsesc anumite lucruri. Domeniul este foarte vast. Nu e ceva de care se poate ocupa o singură comisie sau un singur comisar. Trebuie să lucrăm împreună pentru a ne atinge obiectivele. În uh, septembrie, în raportul meu, am încercat să fiu cât se poate de specific și aș dori să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru scrisoarea pe care am primit-o pe 4 noiembrie. Cred că e cinstit uh, să spunem că aceasta nu este realmente o strategie. Trebuie să avem uh, practic altceva, să spunem poate un plan de acțiune mai degrabă decât uh, strategie. Documentul uh, din fața mea e unul pe care eu l-am citit, nu știu dacă și alții au făcut la fel, dar pot să vă spun că este un document de lucru valoros care are foarte multe elemente pozitive. Acest document descrie în principal uh, metodologia folosită. Se descriu și elementele uh, care au fost uh, luate în considerare până acum. Și încet, încet ajung la întrebarea mea, voi încerca să fiu cât se poate de specific, la fel ca și dumneavoastră. Am o întrebare legată de acest plan de acțiune sau strategie, sau, să spunem, un document extins care ar putea să conțină următoarele elemente. O viziune a direcției înspre care ne îndreptăm, cu întreaga activitate de uh, comunicare la nivelul tuturor instituțiilor. Există un acord din 2008 uh, prin care am hotărât să acționăm în aceeași direcție, să avem aceeași uh, direcție comună. Prin urmare, avem nevoie de o viziune. Sunt de acord că ambițiile și colegilor din Parlament se regăsesc într-o anumită măsură în acest text. Aș dori însă să văd că la nivel uh, practic, în acest document extins, am putea să luăm în considerare uh, noua mass media, mass media socială, care este absolut crucială pentru a putea să avem succes la nivel practic. Prin urmare, e nevoie de o uh, viziune transversală, o viziune care să se axeze pe mass media socială. Oare Comisia ar putea să se gândească la aceste lucruri? Mulțumesc. Mulțumim, domnul Fisas. Are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și doamnei comisar. Ca și cetățeni, suntem cu toții um, cetățeni europeni. Acesta este uh, Uh, numele nostru, dar uh, mai avem și un uh, prenume. Sunt cetățean european și sunt artist, sau sunt profesor, sau sunt șofer. Astăzi există multe restricții pentru anumite profesii pe care oamenii doresc să le exerseze în Europa. În această dimineață am petrecut ceva timp cu uh, câțiva miniștri maghiari și am discutat uh, problema mobilității artiștilor în Europa. Cu alte cuvinte, Există anumite uh, state pentru care e nevoie de viză. Ce se întâmplă cu uh, securitatea socială în cazul în care, să zicem, un uh, muzician ajunge să lucreze pentru o orchestră străină? Cum stă cu pensia în această situație? Practic există anumite restricții, anumite um, condiții care trebuie îndeplinite pentru mobilitate. Am fost în uh, Slovenia recent și știu că acolo e nevoie să lipești pe parbriz uh, o rovinietă ca să nu primești uh, amendă. În alte state nu există această nevoie. Există deci foarte multă confuzie vis-a-vis -vis de tot felul de lucruri. Sunt întrebări specifice care vizează cetățenia și care Uh, afectează viața de zi cu zi. Iar acum o ultimă problematică, fundațiile. Din câte am înțeles eu, uh, um, singurul stat care permite um, aceste fundații este regatul țărilor de jos. De exemplu, dacă eu aș dori, um, având o fundație în Spania, să lucrez uh, cu o altă fundație din Luxemburg, ar trebui să mă gândesc să îmi stabilesc uh, în acea țară o altă fundație și cred că de aici apar tot felul de probleme pentru fundații. Această chestiune este uh, foarte importantă, ca să nu mai menționez și altele. Uh, domnul coleg macroscopii are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Doream să mulțumesc doamnei comisar și să îi urez uh, toate cele bune pentru noul uh, an de voluntariat uh, pe care l-am început cu totul, cu toții. Ne bucură să vedem această inițiativă că e deja pregătită. În prezența Comisiei și a celor 27 de state membre, am avut ocazia să vedem care sunt planurile pentru anul acesta. Cum spunea și doamna comisar, important este să comunicăm cu cetățenii, să avem uh, relații cu organizațiile locale, cu întreprinderile de la nivel local. În uh, ceea ce privește acest raport privind uh, comunicarea, e bine, în legătură cu el aș dori să o întreb următoare pe doamna comisar a, fost, a existat un, uh, uh, un program pentru uh, rețelele de televiziune care a fost anulat din cauza lipsei de fonduri. Mai mult s-a spus că era de preferat să se urmeze o altă cale au existat uh, companii importante care începuseră deja să activeze în aceste direcții și știm cu toții cât de important este să comunicăm uh, Europa cetățenilor. Prin urmare, am dorit să ne spună, doamna comisar, ce rute alternative la această decizie ar putea fi găsite și urmate. Mulțumesc. Doamna Beșie are cuvântul. Mulțumesc, doamnă uh, președinte. Mulțumesc și doamnei comisar. Pentru mine, problema cetățeniei uh, este o problemă fundamentală. E o chestiune transversală și una care, evident, explică dificultățile Parlamentului European în a se ocupa așa cum trebuie de aceste chestiuni. Cred că este o problemă fundamentală dacă dorim uh, realmente ca uh, cetățenii, cetățenii să devină interesați în uh, activitățile Uniunii Europene. cred că traducerea este una dintre problemele cu care ne confruntăm. Eu sunt uh, frapată când uh, discut uh, cu cetățenii în cadrul unei dezbateri că pentru ei, uh, practic, informațiile sunt inaccesibile și că nu știu unde să le caute. Sunt atât de multe locuri unde se găsesc informații încât uh, cetățenii devin uh, confuzi și nu găsesc ceea ce caută. Nu înțeleg nimic din ce se întâmplă și au impresia că deciziile de la Bruxelles pur și simplu le cad în cap. Un al doilea aspect asupra care doream să vă atrag atenția este următorul. Cred că ar trebui să uh, ieșim cumva din acest, uh, acest balon european și mă gândesc mai ales la dezbaterile organizate de Centrul de Informare al Parlamentului European. Biroul de Informații al Parlamentului European și centrele de informare agreate de către Comisie organizează asemenea evenimente. Și um, la rândul lor acestea au probleme în a organiza dezbateri care să intereseze pe uh, alții. Prin urmare, cred că aici există o problemă legată de modul în care am putea să mobilizăm uh, cetățenii. Trebuie să avansăm. Domnul Scuria vorbea despre uh, televiziuni. Uh, eu mă gândesc și la posturile de radio locale cu care trebuie să cooperăm mai bine. Un alt exemplu, tot în relație cu ceea ce spunea domnul Scoria, există o uh, rețea uh, mass media participative în Europa care lucrează cu cetățenii, care se pune la punct în Europa, care solicită subvenții uh, comisiei, uh, subvenții care până acum le-au fost refuzate. Mie mi se pare că e păcat că s-a întâmplat așa, e păcat pentru Parlamentul uh, European. Aceste probleme, practic, nu corespund corespund uh, niciunei linii de programe europene. Aceste fonduri se mută de la o linie la alta și uh, până la urmă sunt refuzate. Ori pentru mine asta e un mare păcat. Am fost uh, uimită de o frază Uh, n-aș putea să vă spun în ce document am găsit-o, însă se spunea că trebuie să uh, îi facem pe cetățeni conștienți de cetățenia lor europeană. Dacă vedem lucrurile uh, astfel, le vedem pe dos. Eu sunt uimită că atunci când explicăm lucrurile la fața locului europenilor, mă uimește maniera în care ei sunt interesați de această problemă. Ei au impresia că Bruxelles sau tehnocrații de la Bruxelles iau decizii uh, fără ca ei să fie consultați, uh, fără ca ei să primească vreo informație în prealabil și până la urmă nici Parlamentul European, după părerea lor, nu servește la prea multe. Prin urmare, cred eu, ar trebui să mai acționăm în legătură cu aceste uh, teme. O cetățenie nu trebuie să fie doar descendentă, nu trebuie doar să comunicăm cetățenilor drepturile lor, ci trebuie să existe și o cetățenie ascendentă care să permită cetățenilor să se uh, exprime. Cu inițiativa cetățenilor europeni facem un mic pas în această direcție și uh, sper uh, că cetățenii Uh, vor beneficia de un rezultat uh, pozitiv. Cred că acest lucru este important pentru a putea face dezbaterea să avanseze. Apoi, un uh, ultim comentariu în legătură cu fundațiile. Aș dori să spun colegului nostru, dar și celorlalți, că există declarația scrisă 84 care solicită un statut pentru toată familia economiei sociale și mai ales pentru fundațiile și asociațiile europene. Mulțumesc foarte mult! So, jetzt nehme ich noch einen und dann... Încă un vorbitor, după care îi dăm cuvântul doamnei comisar. Domnul Ivan. Eu vreau doar să atrag atenția asupra diferenței care există și o știu și din uh, experiența proprie între comunicarea corectă și comunicarea eficientă. Uh, putem scrie tratate întregi despre cum ar trebui să comunicăm. Sunt sigur că vom găsi specialiști la nivel de uh, comisie, la nivel de state membre, care să ne spună cum ar trebui să comunicăm Uh, corect despre activitatea Uniunii uh, Europene, dar vă spun sincer că aceste tratate au șansa foarte mare să fie niște tratate plictisitoare și aproape deloc interesante, pe când o comunicare eficientă este în primul rând o comunicare creativă. Ca politicile Uniunii Europene, ca ceea ce facem noi aici să aibă sprijinul și suportul cetățenilor europeni, trebuie ca ceea ce facem noi aici să fie interesant pentru ei. Anul trecut am avut 50 de ziariști la Bruxelles, uh, ziariști uh, din România care erau implicați la nivel național, regional și local și am fost împreună cu Santiago Fisas, cu uh, Lockegard și cu Petra Camervert. Vă spun că am discutat câteva ore cu ei și la sfârșit ne-au spus foarte sincer, foarte direct, că dacă ar trebui să scrie un articol despre ceea ce s-a discutat acolo, n-ar putea să scrie. Uh, e clar că ceea ce facem noi aici este foarte interesant, dar este pentru cei inițiați foarte interesant. Cetățenii europeni, vrem sau nu vrem să acceptăm, nu sunt specialiști în uh, politici europene. Majoritatea dintre ei nu știu care sunt instituțiile europene și cum funcționează ele. Uh, întregi, tot sistemul de proceduri, de, uh, nu fac diferența foarte clar între Guvernul și Parlamentul Național și Comisia Europeană și Parlamentul European. Deci dacă vrem să avem sprijinul cetățenilor europeni, pentru că avem nevoie de acest sprijin, trebuie să fim creativi, trebuie să fim interesanți pentru ei, pentru că un articol în presă despre Uniunea Europeană este citit doar dacă este interesant, Uh, cineva merge la bibliotecă sau caută pe internet despre uniunea europeană doar dacă îl interesează subiectul respectiv deci întrebarea mea este în ce măsură reuim să fim i creativi nu numai corei în comunicare i să facem activitatea noastră mult mai interesantă. Mulțumim. Am uitat că și doamna Șache s-a anunțat. Aș ruga-o să aștepte până la runda următoare. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Doamna comisar, aveți cuvântul. Ok. Well, if I understand roughly what uh, the five speakers... Dacă bine am înțeles ceea ce au spus cei uh, cinci uh, intervenienți, există un uh, acord destul de vast între vorbitori și comisie. Nu are rost uh, să discutăm chestiuni uh, instituționale sau uh, teoretice, iar jurnaliștii, cu excepția celor care au fost la Bruxelles, să nu înțeleagă nimic din toate acestea. Trebuie să existe în permanență o legătură cu viața reală a cetățenilor și acesta este exact motivul pentru care în discursul meu introductiv am uh, prezentat soluția la această problemă. Pentru că trebuie să avem elemente concrete pentru a explica cetățenilor ce face Europa pentru ei. Vă dau acest exemplu nu pentru că eu am uh, întreprins aceste măsuri, ci pentru că uh, cu toții ați uh, uh făcut campanie electorală folosindu-vă de aceste uh, concepte. Atunci ați vorbit despre roaming și acesta a fost un lucru pe care cetățenii l-au înțeles pentru că erau afectați de asta în viața lor de zi cu zi. Exact asta trebuie să introducem în acțiunile noastre cetățenești. Ceea ce face Europa e ceva ce nu poate fi făcut la nivel uh, național pentru a putea uh, soluționa problemele transfrontaliere. Că vorbim despre dorința de a lua cu tine mașina când te muți uh, într-un alt stat, uh, când trebuie să plătești taxe de două ori, uh, când ai costuri administrative și așa mai departe, ori că vorbim despre altceva. Putem face lucrurile într-o manieră uh, ușoară, și într-o manieră mai eficientă. Or, turiștii care, să spunem, au accidente rutiere în uh, state învecinate, atunci când uh, sunt opriți de poliție, să spunem, n-au nicio idee despre ceea ce se întâmplă. Or, noi le-am putea spune că Până în momentul respectiv am încercat uh, să insistăm uh, pe drepturile uh, celor care au fost prinși de poliție, care, trebuia, care trebuie să meargă la închisoare și așa mai departe. Am subliniat că există niște drepturi civile de care ei beneficiază, indiferent de statul în care s-ar afla. Spunem cetățenilor că au dreptul să primească informații în limba lor maternă, indiferent de acuzațiile care li se aduc. Aș putea să vă dau foarte multe exemple în acest uh, sens. Cred că aveți uh, uh, această foaie în dosarul dumneavoastră. Fiecare asemenea foaie înseamnă că s-au luat niște decizii juridice sau că acestea sunt pregătite pentru următoarele luni sau următorii ani. În 2013, multe dintre aceste probleme concrete uh, probleme legate de viața de zi cu zi a cetățenilor vor fi rezolvate. Și vă pot da un exemplu chiar de luna trecută. Unul dintre elementele care a fost preluat cel mai intens de presa națională, regională și locală a fost următorul – a fost uh, vorba de uh, divorț, uh, divorțul în cazul căsătorilor mixte. Să spunem, cineva din Franța s-a căsătorit uh, cu un uh, uh, polonez și trăiesc uh, în Belgia, iar acum se confruntă cu finalul uh, căsniciei. Prin urmare, foarte concret, vedem cum putem rezolva problema. Nu problema divorțului, pentru că asta nu putem rezolva noi, însă e clar că cei doi pot Uh, decide să-și simplifice viața sau pot avea acces ușor la un certificat de naștere pentru copii și așa mai departe. Citiți uh, această fișă și veți vedea că se primește uh, răspuns la anumite întrebări. Nu e destul, cum spuneam în prezentarea mea inițială, dar se face ceva. Oamenii e important să înțeleagă că ceva s-a făcut și că au aceste noi drepturi. Și de ce au aceste noi drepturi? E bine, pentru că există Parlamentul European care a decis asupra acestor uh, drepturi. Și uh, exact asta mi-aș dori. Toți cei care uh, se prezinte la alegerile europene din 2014 uh, să poată uh, vorbi uh, cetățenilor spunându-le ce au realizat ei în acest Parlament în ultimii ani. Pot să spun atunci, eu am rezolvat cu tare sau cu tare problemă pentru dumneavoastră, pentru ca dumneavoastră să aveți mai multe drepturi. Acesta este scopul anului european al cetățenilor. Și așa răspund și la uh, Uh, problema cu care v-ați confruntat dumneavoastră în relația cu jurnaliștii. Jurnaliștii la acest nivel, uh, în presa regională, uh, trebuie să dispună de ceva foarte concret care are legătură cu cetățenii. Am oferit această fișă comisarilor că atunci când vizitează anumite regiuni să nu vorbească doar despre subiectul lor, ci să spună uh, oamenilor ce se întâmplă uh, în regiunea lor. E bine, această școală, acest uh, drum, acest sit păstrat, toate se datorează într-o anumită măsură Uniunii Europene, pentru că dacă nu spunem lucruri de genul acesta, jurnaliștii nu vor fi interesați de aceste subiecte. În momentul în care am uh, început să lucrez cu acest subiect, cetățenii, în portofoliul meu, m-am gândit că ar fi bine să reușim să avem uh, mari uh, titluri uh, pozitive în uh, ziare faimoase. Deci să avem un titlu mare pentru uh, Europa în Bild de exemplu. Acesta este un proiect mare și trebuie explicat jurnaliștilor și cetățenilor. Aceste, aceste știri sunt cele pe care trebuie să le ofere cetățenilor cei care iau uh, decizii. Practic, odată ce luăm niște decizii, trebuie să ne prezentăm în fața uh, cetățenilor pentru a le explica decizia luată și pentru aceasta există și centrul nostru comun de informare, care este de importanță desăvârșită. Sper că am reușit uh, în cursul anilor să obținem mai mult de pe urma acestui centru. Acum acesta funcționează bine. Comisia și Parlamentul au inițiative comune și uh, acest lucru este atractiv. Oferă de asemenea și posibilitatea de a prezenta o anumită față politicilor care sunt decise aici, în Europa. Deja cred că am răspuns, cel puțin parțial, domnului Lockegaard. Cu o asemenea abordare, e inutil, după părerea mea, să facem o mare strategie. Pentru că o strategie poate fi rezumată chiar și într-o singură propoziție – întâlniți-vă cu cetățenii și explicați-le deciziile care se iau la nivel european. Pentru asta, însă, avem nevoie de instrumente, nu avem nevoie de o strategie, avem nevoie doar de instrumentele care funcționează. Unul dintre aceste instrumente, și aici aveți perfectă dreptate, este uh, noua uh, media, rețelele sociale și sunt de acord uh, cu dumneavoastră că nu folosim aceste instrumente suficient. Ar trebui, prin urmare, împreună să vedem cum am putea să uh, susținem uh, mai activ folosirea acestor uh, mijloace noi. Eu n-am crezut niciodată că voi fi pe uh, Twitter, însă uh, văd că tinerii în cabinetul meu uh, sunt și ei pe Twitter, prin urmare e clar că trebuie să folosim aceste mijloace noi. De asemenea, uh, trebuie să instruim pe uh, jurnaliștii care uh, folosesc aceste mijloace, aceste instrumente. Sunt jurnaliști care vin la instruire pentru a afla cum funcționează Uniunea Europeană. O fac deja de foarte mulți ani. E ceva ce se realizează într-o manieră foarte obiectivă, se explică, prin urmare, jurnaliștilor cum funcționează instituțiile. Mii de jurnaliști de peste tot uh, iau parte la aceste sesiuni de instruire. Dumneavoastră faceți uh, uh, la fel. Mulți jurnaliști, de altfel, nu vin doar la comisie, vin și la Parlament. Uh, pe durata perioadei de instruire. De asemenea, merg și la Comitetul Regiunilor. Cred eu că nu lucrăm suficient cu Comitetul Regiunilor. Chiar cred că primarii președinții regiunilor, prefecții au uh, o importanță deosebită în a transmite aceste mesaje. Deci, până la urmă, este o călătorie comună. Trebuie să explicăm lumii din uh, exterior uh, Uh, cum uh, stă, stau lucrurile aici și asta ar fi realmente un aspect important. Domnule Fisas, într-adevăr, cetățenia presupune foarte multe aspecte. În această comisie, împreună cu uh, colegul meu responsabil pentru cultură, cu siguranță vom mai vorbi despre un proiect care a fost lansat acum vreo 10 ani, un proiect care viza mobilitatea artiștilor. Această problemă a mobilității poate fi rezolvată doar dacă rezolvăm problema generală a mobilității cetățenilor. Deși există libera circulație a cetățenilor, există foarte, foarte multe obstacole încă. Multe dintre aceste obstacole sunt uh, de natură administrativă, nu neapărat de natură juridică. Însă nimeni Uh, nu a forțat statele membre să elimine aceste obstacole. Prin urmare, e important uh, să facem un catalog al tuturor acestor obstacole care, în mod uh, incorrect, îi împiedică pe artiști, pe cetățeni, pe avocați, pe studenți, pe turiști să fie tratați așa cum ar trebui în momentul în care se deplasează într-o altă țară. Acestea sunt uh, obstacole cu care se confruntă cetățenii în fiecare zi. Sunt chestiuni minore, nu neapărat uh, uriașe. Și e clar că cetățenii înțeleg mult mai bine toate aceste detalii în momentul în care uh, le prezentăm uh, lor venind și cu o soluție serioasă. De aceea anul voluntariatul este de importanță deosebită. Pentru că aici uh, întâlnim oameni foarte dedicați, care vor să se implice, care vor să facă ceva. Și, și acești oameni se lovesc de anumite obstacole. Unul dintre aspectele de care ne vom ocupa în acest an al voluntariatului este voluntariatul la nivel transfrontalier și de ce acesta nu funcționează. E bine, de ce? Pentru că există aceste obstacole. Până la urmă avem uh, probleme de rezolvat până la sfârșitul acestui an. Acum, uh, cât privește rețelele de uh, televiziune. Ei bine, avem o rețea radio, o rețea de posturi de radio locale mici, de radiouri uh, universitare și totul funcționează foarte bine. Există uh, foarte puține constrângeri administrative pentru a putea să facem această rețea să funcționeze. Pe baza sistemului care funcționează bine, a existat uh, o propunere de a exista o rețea de posturi de televiziune, de asemenea. Și apoi uh, revin uh, la problema subvențiilor, pentru că are legătură cu acest subiect. Am analizat cu mare atenție acest fapt. Și am putut observa că în situația noastră bugetară, aceste propuneri uh, nu au fost uh, foarte eficiente din perspectiva costurilor. Prin urmare, am considerat că ar fi mai bine să ne concentrăm uh, pe extinderea sistemelor deja existente, a instrumentelor pe care deja le avem, decât să creăm un instrument suplimentar care până la urmă să nu fie prea eficient. Uneori, ca și comisar, trebuie să iei decizii. Din această perspectivă, eu sunt foarte luxemburgheză, pentru că noi trăim cu picioarele pe pământ și ne întrebăm, oare asta funcționează, aduce o valoare adăugată, oare există o valoare pentru bani? Și ceea ce s-a aflat pe masa mea m-a adus la concluzia că ar fi mai bine să sistăm această inițiativă. Cei care au concurat pentru dezvoltarea de proiecte au fost plătiți pentru ceea ce au făcut. Prin urmare, nu au investit uh, timp și energie, precum și speranțe, degeaba, pentru că au fost uh, compensați uh, financiar. Prin urmare, nu există plângeri uh, din această perspectivă. Când vine vorba despre subvenții, e bine, există foarte multe solicitări pentru subvenții. Avem solicitări care nu respectă regulile foarte stricte în aceeași măsură. Prin urmare, mi-am rugat echipa să analizeze toate subvențiile pe care le oferim. Sunt uh, foarte, foarte mulți uh, bani uh, la mijloc. Și adesea um, acești bani nu aduc eficiență. Într-o bună zi s-ar putea să propun o reformă a întregului sistem de subvenții pe care le oferim. Și deja de pe acum vă pot spune că jumătate dintre dumneavoastră îmi vor scrie scrisori. Câtă vreme, 100% din, uh, dintre dumneavoastră îmi vor spune că ar trebui uh, să pun la punct un sistem uh, serios. Doamnă președinte, sunt sigură că vom avea în continuare o discuție interesantă în legătură cu acest subiect, însă probabil că ați înțeles că eu doresc ca aceste lucruri să funcționeze. La sfârșitul acestei perioade, când trebuie să ne adresăm cetățenilor spunându-le asta e ceea ce am făcut, sper că vom avea argumente puternice, argumente uh, solide la îndemână. Nu uh, comisarul uh, se va prezenta în fața cetățenilor, ci întregul Parlament, toți cei care vor candida uh, la viitoarele alegeri uh, parlamentare, toți vor avea nevoie de acest dosar concret. Așadar, haideți să lucrăm împreună pentru aceste lucruri. Mulțumesc! Mai sunt 11 colegi care s-au înscris pe lista vorbitorilor. V-aș ruga să nu faceți atâtea comentarii, ci să adresați strict întrebările. Trebuie la ora 5 să terminăm. Doamna Șacă. Mulțumesc, doamnă președintă. Doamnă comisar, mulțumesc pentru răspunsurile elaborate oferite astăzi aici. Ați oferit uh, foarte multe răspunsuri Eh, și aș dori să mă refer la acestea. Discutați despre îndepărtarea obstacolelor în care diseminării informațiilor, important atât la nivel local cât și european, cât și la nivel internațional. Există în continuare obstacole, mai ales dacă analizăm eh, piața digitală a Uniunii Europene, care, iată, împiedică transmiterea de conținut cultural, după cum s-a discutat anterior. Ați discutat și despre informații. Cred că există diferență între informații și știri, ceea ce este relevant pentru uh, unii. Ați uh, menționat des, uh, dezvoltarea de noi instrumente și ați menționat uh, diseminarea în masă. Ați spus că anul 2013 va fi anul cetățenilor, ceea ce este grozav, dar nouă ne place să credem că în fiecare zi și în fiecare an este perioada cetățenilor. Sper că și cetățenii noștri să considere asta. Sper că zi de zi să putem să oferim această, acest sentiment cetățenilor noștri. În ceea ce privește mass media și comunicațiile, sunt importante nu doar pentru distribuirea știrilor, ci și pentru crearea de transparență. Mass media poate să ofere știri, dar poate să ofere informații despre ceea ce facem noi aici ca aleși democrați. Este important să menționăm rolul controlului puterii. Deci știrile sunt relevante pentru jurnaliști, informațiile sunt relevante pentru cetățeni, totul generând transparență. Da, doamnă președinte, da, o să trec și la întrebare. aș dori să încurajez uh, cetățenii uh, să dea curs uh, modul în care noi diseminăm informațiile, pentru că, la urmă, urmei, ei sunt audiența noastră principală. De asemenea, aș dori să mizez și pe garantarea accesului la date, acces facil pentru studenți, pentru cetățeni și așa mai departe. Nu cred că își dă cineva seama cât de valoroasă poate să fie informația de care dispunem noi aici mai ales cu ajutorul tuturor traducătorilor. Informația despre Europa este atât de relevantă încât și Facebook a preluat-o pentru a oferi informații în toate limbile europene. Așadar, v-aș ruga să analizați conceptul de date deschise publicului, de, să analizați cum anume poate să, pot să fie Statele Unite ale Americii un exemplu aici. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Trupel are cuvântul. Mulțumesc, doamnă comisar. Aș dori să mă refer la aspecte pe care le-ați spus în începutul intervenției dumneavoastră, și anume că politica, iată, oferă istorie și că ar trebui să avem ce să povestim cetățenilor noștri înainte de alegeri. Doi ani de creativitate, doi ani de inovare sunt utili, dar riscul este ca oamenii să spună la final că acționăm doar înainte de alegeri. Deci riscul este mare. De asemenea, ați spus că ați dori ca Bill să preia doar uh, titlurile pozitive. Ei bine, este adevărat cum ați spus dumneavoastră, politica creează povestirile, istoria, criza euro, de exemplu. Dar să nu uităm că acum uh, lucrurile frapante creează știrile la ora actuală. Deci nu știu dacă conceptul dumneavoastră este unul convingător în momentul de față. La fel, nu înțeleg la ce v-ați referit cu rețeaua de televiziune. Fie nu, nu sunt suficienți bani, fie nu este suficient de eficientă această rețea. Mi se pare că este clar că trebuie să intervină la nivel local. Cu toții trăim pretutindeni prin Europa și în fiecare săptămână acționăm la nivel local. Fără televiziune, televiziune care trece deci, din ce în ce mai mult în domeniul internetului, nu ajungem la cetățeni. Avem nevoie, între a acționa la nivel local și între a ajunge în presă, avem nevoie de televiziune. Așadar, nu știu dacă ceea ce planificați acum uh, mă convinge. Mulțumesc, doamna Maria Badiei Cucet. Mulțumesc, doamnă comisar. Vă mulțumesc, în primul rând, pentru prezentă și pentru explicațiile oferite. Mi-ar plăcea dacă ați venit la noi mai des. În timpul ultimului mandat ați fost mult mai des la noi. Plec de la premisa că aveți un program încărcat și că aveți și alte obligații, oricum. Nu pot decât să sprijin ceea ce ați spus dumneavoastră, dar și ceea ce am auzit în sală. Am uh, o întrebare, totuși. Toate propunerile dumneavoastră cu care sunt de acord referitor la acestea, vă sprijină statele membre? Știm că statele membre mereu uh, iau asupra lor aspectele pozitive, nouă ne rămâne tot ce este negativ. Deci cum arată situația la ora actuală, în opinia noastră? Doamna Hannibal are cuvântul. Uh, Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă comisar, pentru faptul că ați venit în rândul nostru și ne-ați explicat uh, totul. Felicitări uh, pentru raportul comprensiv. Aș dori să reiau diferența dintre știri și informații. Raportul este foarte bun când definește informațiile și uh, când le explică, dar consider că lipsește ceva pe tema știrilor. Dumneavoastră ați discutat despre ce se întâmplă la nivel local. E bine, eu cred că aici avem nevoie de o viziune, de o strategie despre uh, cum anume putem să prezentăm cetățenilor noștri subiecte interesante la nivel uh, național. Altfel, nu vom reuși uh, să avem o abordare comprensivă, exhaustivă. Îmbunătățirea imaginii europene în statele membre este importantă. Provin din Marea Britanie și știu uh, ce atitudine negativă poate să existe față de Uniunea Europeană, față de anumite state membre. Deci, trebuie să creăm subiecte interesante, globale, despre Uniunea Europeană, care sunt suficient de interesante la urma urmei. Revin acum la ceea ce a spus domnul Ivan în ceea ce privește creativitatea. Uh, deci, încă o dată, vă revin la modul în care, revin la viziune și vă întreb cum anume am putea o dezvolta. Sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să intervenim la nivel regional. Mă întreb însă cum anume am putea să coordonăm activitatea uh, eurodeputaților uh, activitatea um, deputaților locali, Comitetul Regiunii și așa mai departe. Cum anume am putea interveni în așa fel încât să facilităm o intervenție amplă. Dezvoltăm uh, a dezvolta o strategie de comunicare la nivel regional este foarte important, pentru că, iată, ceea ce se întâmplă în Londra diferă foarte mult de ceea ce se întâmplă în alte zone. Cu noile uh, mijloace de comunicare în masă am putea să reușim, dar poate că noi, ca indivizi, am putea să utilizăm mult mai mult Twitter, blogurile și alte instrumente. La fel, uh, revin acum asupra unui uh, aspect local și anume implicarea cetățenilor. Dacă discuți cu britanicii despre Uh, cetățeni, atunci ei vor respinge ideea. Deci nu este un, o noțiune pe care eu o folosesc. Deci terminologia este foarte importantă. Trebuie să fim foarte precauți. Pentru că dacă în Marea Britanie discuți despre cetățenie europeană, atunci automat pierzi dezbaterea înainte de a fi implicat în ea. Și cred că există mai multe uh, astfel de nuanțe. Da, există mimoze în Uniunea Europeană, spune președinta. Domnul Toyn Manders. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, vă mulțumesc pentru prezentare, pentru prezentarea uh, programul nostru de acțiune. Sunt de acord cu toate aspectele, dar îmi lipsesc câteva lucruri. Uh, dumneavoastră vă implicați pentru oamenii care deja sunt interesați de Europa, dar eu cred că 86 din cetățenii noștri nu sunt interesați de Uniunea Europeană la ora actuală. Și vă întreb, cum anume putem să organizăm evenimente în așa fel încât să punem uh, pasiune, emoție, în acestea, astfel încât cetățenii să le simtă și să se simtă mândri de faptul că sunt europeni. Am fost într-o vizită în care am auzit 60.000 de britanici care, iată, jubilau pentru Europa. Se întâmpla în fotbal, în sport. Am putea să ne gândim la uh, de exemplu, un uh, concurs muzical cu finala la Bruxelles pentru cele 27 de state membre care să fie transmis pretutindeni în Europa, de care oamenii să fie mândri și să transmită sentimentul de mândrie europeană. Dacă oamenii sunt mândri că sunt europeni, atunci automat sunt mândri și că sunt luxemburghezi, germani, francezi și așa mai departe. Deci vor resimți mândria adevărată de a fi european. Și de îndată ce se manifestă această mândrie, cu siguranță vor manifesta un interes mult mai amplu față de Uniunea Europeană. Este fezabilă această idee? Ce părere aveți? Mulțumesc, spune președinta, domnul Boris. Myślę, że taką, taką imprezą będzie Euro 2000. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Un astfel de eveniment ar putea fi campionatul european de fotbal din Polonia și Ucraina din 2012. Revenind acum la subiect, sunt de acord cu ceea ce a spus doamna comisar în ceea ce privește noile mijloace de comunicare în masă, noua abordare, noua mentalitate, noua comunicare și sunt de acord cu toate inițiativele, cu sutele de inițiative pe care Parlamentul European și instituțiile europene și le asumă. Am o propunere pentru astăzi. Am acceptat atâtea inițiative. De exemplu, inițiativa uh, privind uh, inițiativa cetățenilor europeni. Legea europeană, în mare parte, este transpusă acum în lege națională. Doresc să subliniez însă un lucru. În statele europene, mijloacele publice de comunicare în masă sunt extrem de importante. Ele comunică despre aspecte culturale naționale, uh, sunt responsabile de transmiterea de conținuturi importante. Ar trebui să ne gândim uh, cum anume am putea coordona rolul mijloacelor acestea de comunicare în masă, astfel încât să fie obligate să comunice și despre deciziile importante, uh, măsurile importante luate la Bruxelles. Astăzi, în majoritatea statelor membre, avem informații doar despre chestiune negative ce se întâmplă la Bruxelles. Deci mereu informația capătă uh, conotații negative. Aș vrea să știu cum anume am putea să ne coordonăm astfel încât uh, mass media să devină răspunsătoare și de transmiterea de conținuturi pozitive, impulsuri pozitive ce vin de la Bruxelles ca parte uh, dintr-o strategie mai amplă de comunicare la nivel european. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Ferhaen. Mulțumesc! Mi se pare foarte interesant cum discutăm noi despre libertatea presei uh, acum. Doamnă din consider că abordarea dumneavoastră din document este foarte importantă. Ar trebui să analizăm modul în care putem să ajungem mult mai ușor și mai eficient la cetățenii noștri. Acceptanța pentru Europa scade din cauza că scad informațiile, cunoștințele despre Europa. Uh, oamenii acum uită că Europa a fost cândva uh, fragmentată. Tinerii acum pleacă de la premisa că din totdeauna au fost așa. Și acum lumea se axează numai pe informațiile negative referitoare la Uniunea Europeană. Important este ca uh, Uh, să avem o strategie, să avem o abordare mult mai uh, structurată, pentru că ne confruntăm cu o avalanșă de informații în rândul cetățenilor și aceștia nu îi mai fac față. Fiecare comisar, fiecare direcție generală, fiecare domeniu, fiecare uh, comisie parlamentară oferă informații, deci sute de mii de informații, informații perfect justificate la un moment dat, dar care pot fi greu încadrate într-un singur concept. Când discut despre avalanșa de informații, Uh, iată, important este să analizăm modul în care putem să abordăm creativ uh, acest, această avalanșă pentru a filtra uh, avalanșa informațională și să reușim să facem o clasificarea informației pentru a vedea ce este interesant pentru cetățenii noștri la nivel regional. Să avem, un, uh, să avem materiale informative axate pe anumite grupuri țintă, pentru că acum avem uh, informații care, de dragul transparenței, au ajuns să fie lipsite de transparență. Nu mai vedem uh, pădurea de copaci. Vedem că am ajuns într-o situație extrem de dificilă pentru cetățeni și pentru noi. Se pune așadar întrebarea, cum anume putem să aducem Europa aproape de cetățeni, să legăm de cetățeni? S-a spus că la nivel uh, local, că trebuie să fim acolo, la nivel local. Dar când analizez modul în care lucrează Parlamentul, îmi dau seama că prezența la nivel uh, local, la fața locului, este mai greu de realizat, mai greu de realizat. Se pune așadar întrebarea cum anume putem să stabilim un contact mai direct cu cetățenii noștri. Uh, penultimul vorbitor. Mulțumesc, doamnă președintă. Permiteți-mi să spun la început că nu o să adresez nicio întrebare, ci voi face anumite sugestii. Trei sugestii. Încep prin a face o diferență, doamnă vicepreședintă, între două concepte, propagandă și cetățenie. Am ascultat multe idei foarte bune pentru propagandă, dar nu asta trebuie să ne intereseze pe noi în calitate de Parlament European. În primul rând, fiindcă suntem o agenție de publicitate care se descurcă foarte prost. Europa, când încearcă să-și facă reclamă, uh, transmite mesaje care sună fals. Nu vrem asta. Cetățenii vor să își, trebuie să-și cunoască drepturile pentru că abia atunci pot face uz de ele. Primul principiu al comunicării democratice este simplitatea. Despre ce a fost vorba în Revoluția Americană? Să nu există impozitare fără reprezentare. Revoluția franceză, liberté, egalité, fraternité. Despre ce este vorba în Uniunea Europeană a secolului 21? Nu știm încă, eu am propria mea opinie, dar dacă nu vom găsi un mesaj simplu pe care să-l transmitem, nimeni nu ne va crede. Da, este opinia mea. Și consider că ar trebui să Uh, construim o singură democrație europeană, nu un bloc de 27. Am așadar câteva sugestii uh, simple. În primul rând, carta, o carte a drepturilor omului. Avem cartea drepturilor fundamentale, un document simplu și bun, dar în rest avem numai directive, regulamente complicate. S-a discutat despre aceste aspecte la protecția datelor. S-a discutat, uh, putem să luăm acest uh, fapt ca un exemplu de uh, exemplu, de comunicare simplă, să nu transmiți mai departe datele mele, mele, să nu le transmit fără ca eu să fiu în cunoștință de cauză și așa mai departe. Uh, contractele de confidențialitate uh, trebuie să fie mult simplificate. Când dai click pe politica noastră, atunci îți apar 10, 20, 30 de pagini, nimeni nu le citește. Toată lumea semnează contract de confidențialitate fără să știe ce semnează. Am sugerat să avem un raport din proprie inițiativă pe acest subiect. Am decis să îl amânăm, dar dacă Comisia va dori să lucreze pe acest dosar, vom putea să o facem utilizând foarte clar simboluri pentru mesajele pe care vrem să le trimitem. Pentru că nu toată lumea are formare juridică și nu toată lumea lucrează în strânsă colaborare cu avocații. I-am rugat pe colegii dumneavoastră să intre pe site-ul Open Congress al unui ONG care oferă un rezumat despre legile trecute prin Congresul American, despre ceea ce este pe masa de lucru. Nu investiți în Facebook sau Twitter sau Second Life, fiindcă de obicei ne gândim un an la un proiect, un an investim în acesta și apoi dispare. Am terminat proiectul Second Life, dar nimeni nu dorește să mai audă de Second Life. Pentru comisie ar trebui să fie obligatoriu ca pentru fiecare pachet emis să existe un uh, rezumat, un rezumat cu principiile de bază. De exemplu, pentru pachetul de azil, pentru pachetul de drepturi civile, drepturi fundamentale și așa mai departe. Cunoaștem cu toții aceste informații. Iată care au fost sugestiile mele. Mulțumesc! Mange tak, og tak for svaret. Øh, jeg skal være ganske kort. Øh. Mulțumesc foarte mult, foarte pe scurt, spune domnul Lockegaard. Ar trebui să înțeleg că ați răspuns da la întrebarea dacă putem obține o versiune extinsă a acestui document de lucru și poate inspirat de ce a spus antevorbitorul meu s-ar putea introduce o propunere în, în acest sens în, în document? propunere pe care să o putem uh, susține și noi. Un alt lucru pe care vreau să-l întreb și puteți să comentați puțin în legătură cu acest subiect. Cred că renunțarea la cooperarea uh, media este uh, cu televiziunile este o greșeală. Sigur, înțeleg că sunt probleme financiare, dar totuși era vorba de cooperarea cu niște rețele deja existente. Deci da, nu e ca și cum ar trebui să construim încă un Euronews sau ceva de genul ăsta. La fel, rețeaua radio. Uh, astea sunt lucruri foarte bune. Înțeleg că sunt dificultăți uh, uh, financiare, dar nu cred că argumentele chiar sunt acceptabile pentru a avea acest proiect oprit. Cred că, așa cum a spus doamna Trupel. Uh, să comunicăm la nivel local, pe TV și pe internet, asta e calea de urmat. Și e regretabilă o astfel de decizie de renunțare la acest parteneriat, mai ales dat fiind uh, istoria din uh, spatele acestei inițiative. Doamna Venning. Doamna Reding, vă rog, aveți cuvântul. Transparency. În ce privește transparența, așadar. Sunt cel mai transparent continent și noi suntem cele mai transparente instituții din lume. Avem la Bruxelles uh, un întreg corp de presă, de corespondenți acreditați, care pot să pună orice întrebare doresc nu întrebări uh, comandate dinainte. Pot să întrebe tot ce vor, obțin orice document doresc, publicăm toate deciziile pe care le luăm și publicăm chiar și în versiunea prescurtată, în rezumat. Poate nu știți, dar e foarte interesant uh, și pentru parlamentari cărora le place să se bazeze pe deciziile care s-au luat în oficiul de publicații eh, de la Luxemburg, cel, biroul care publică toate documentele oficiale și toate deciziile, ei publică și un scurt rezumat cetățenesc, un rezumat pentru cetățeni cu toate deciziile pe care le luăm. Deci nu trebuie să inventăm lucrurile astea, ele există. Întrebarea care se pune este cine reușește să aibă acces la ele și de aceea vreau să creez un birou unic unde te duci în calitate de cetățean și obții un răspuns foarte simplu. Pentru că toate lucrurile acestea există, dar trebuie să fii specialist ca să le obții. Deci, simplificarea accesului este mult mai importantă. Conținutul este acolo și E mai mult conținut decât poate cineva să digere, între ghilimele. Implicarea cetățeanului, când vorbim de implicarea cetățeanului în toate aceste discu- discuții, pot să vă vorbesc despre numeroasele experiențe înregistrate în spațiile europene publice, acolo unde Parlamentul și Comisia cooperează prin uh, reprezentanțele lor și unde se organizează dezbateri la nivel de orașe, de regiuni cu cetățenii. Însă, din nefericire, la aceste dezbateri vin numai cei care sunt mai sofisticați și care știu despre ce vorba în Europa. Alții ezită. Și de aceea am vorbit despre nevoia de a comunica și prin presa tabloid, am spus, de Zeitung din Germania, dar sunt alte 100 de titluri la fel de importante. Și dacă prin acest tip de presă, presa populară, uh, nu reușești să transmiți și titluri pozitive, ci întotdeauna vei avea uh, o presă negativă aici, atunci nimic nu se va îmbunătăți. Deci avem nevoie să obținem și de titluri pozitive și am reușit să obțin două astfel de titluri pe prima pagină din cotidianul Bild Zeitung în 2010. Unul în legătură cu uh, Carta Drepturilor și a doua începește legea aplicabilă uh, în cazul divorțurilor. Și am obținut aceste două titluri în Bild Zeitung. De ce? Pentru că era vorba de niște lucruri foarte clare și pe care oamenii le puteau înțelege imediat. Uh, știți cum e? Oamenii se uită la Uh, seriale de polițiste americane și acolo există foarte clar uh, așa numitul uh, avertisment Miranda în America și acum în Europa există avertismentul Reading. Deci e o chestiune care este relevantă direct pentru oameni și ar trebui să fie relevant ceea ce tocmai am spus, pentru că ar trebui să încercăm să obținem mai des lucrul ăsta Va fi sau nu convingător acest lucru? Nu pot eu să spun asta. Asta este o decizie a alegătorilor. În primul rând, o să fie suficient de entuziasmați ca să meargă la vot? Și în al doilea rând, vor ști ce votează? Asta este responsabilitatea noastră să îi determinăm să facă asta, dar nu o să o facem cu discuții despre Europa, îmi pare rău, știm foarte bine acest lucru, cu toții. Vom obține acest lucru cu acest gen de acțiuni, cu drepturi și document, documente cum ar fi Miranda. Trebuie să ne concentrăm pe aceste lucruri și dumneavoastră veți fi cei care vor decide dacă sunt sau nu convingătoare aceste măsuri. Dacă anul european al cetățeanului merită sau nu merită, asta va depinde de dumneavoastră. Dumneavoastră veți decide în martie când veți primi propunerile mele și dacă veți considera că nu merită să fie aprobate, le veți respinge, pur și simplu. Eu nu decid, eu doar fac propunerile, dumneavoastră sunteți cei care decideți. Sau poate o să îmbunătățiți propunerea mea cu toate ideile pe care le aveți, sau veți considera că este o prostie totală și atunci o respingeți la vot și uităm de ea. Eu o consider o propunere de a ne concentra pe acele multe elemente pe care nu să le îndeplinim neapărat în 2013. Multe lucruri s-au făcut și în 2010 și le-ați uh, votat favorabil. De exemplu, dreptul uh, uh, să ți se asigure traducere când ești la o secție de poliție în străinătate. Ați votat pentru aceste lucruri și acestea sunt elemente pe care trebuie să le promovăm. Și da, trebuie să facem acest lucru împreună cu statele membre și statele membre, sau cel puțin unele dintre ele, fac o treabă foarte bună în această direcție Cred că v-am dat unele exemple de bune practici, Malta, Italia, Finlanda, Suedia, Estonia, Portugalia, Belgia, Letonia și așa mai departe. Proiecte foarte concrete, cum am făcut de exemplu în Slovacia, uh, trenul informării europene sau în Slovenia, uh, săptămâna filmului european sau în uh, Uh, Oslo, Consiliul pentru Probleme Legate de Uniunea Europeană, în Austria, mă scuzați, probleme legate de Uniunea Europeană. Deci în multe state membre s-au întâmplat deja o serie întreagă de lucruri. Cred că ar trebui să copiem un lucru bun care se face într-un stat membru și să îl uh, transpunem și într-un alt stat membru. Trebuie să coordonăm strategiile locale din uh, diversele regiuni, într-adevăr și trebuie să facem acest lucru uh, cooperând și cu Comitetul Regiunilor. Prea des uităm de ei. Uh, ei au o, o foarte multă bunăvoință și sunt realmente reprezentanții ai comunităților, sunt aleși de regiuni. Haideți să colaborăm mai bine cu ei în grupul interinstituțional de lucru. Avem acest instrument și ei vin acolo plini de energie și de idei Și la următoarea noastră întâlnire vom gândi un program coordonat pentru a include în, în toate aceste inițiative și idei pe care dorim să le prezentăm cetățenilor. Nu mai cunosc un alt cuvânt în engleză decât cetă, cetățean, citizen. Nu știu ce alt cuvânt am putea folosi, puteți să-mi spuneți. Sau dacă uneori există o dificultate de traducere sau poate nu vorbesc eu engleza destul de bine, dar o să încercăm să găsim o altă variantă. Și sunt de acord că 80% din cetățenii noștri nu sunt interesați de Europa. De asta nu trebuie să le vorbim despre Europa. Trebuie să le vorbim despre ei înșiși, despre problemele cu care se confruntă ei atunci când se confruntă cu ele și când se, sunt uh, mânioși din cauza asta și să arătăm că noi putem rezolva problemele. Și când vom face asta va fi foarte bine. Așa vom putea să ne apropiem de vasta majoritate a cetățenilor și a legătorilor. Și sigur să nu uităm că avem și pe cei 20% cărora trebuie să le explicăm lucrurile într-un mod mai detaliat și mai sofisticat. Sportul e întotdeauna un vector foarte bun. Avem de asemenea și concursul Eurovision. Cred că am putea face mai multe cu acest uh, premiu european pentru film, pentru cinematografie, premiul Lux. Președintele intervine. Da, într-adevăr, discutăm acest subiect. Doamna Redin, cred că premiul Lux este un concept foarte interesant și poate fi făcut mai local. Dacă aveți nevoie de ajutorul meu, doamnă președinte, pe acest subiect, faptul că sunt un mare iubitor de film nu se va schimba niciodată, deși acum nu mă ocup de acest sector. Acum, nu sunt în favoarea propagandei și nu susțin nici reclama, nici reclama, nici propaganda. Dar pentru o informare obiectivă, asta, asta susțin. O informare obiectivă în legătură cu ce facem noi. Cum prezentați dumneavoastră individual aceste informații obiective, uh, dându-i dându un aer subiectiv, asta e politică și asta e treaba noastră, dar asta nu e treaba mea eu nu pot decât să dau informații obiective, să furnizez informații obiective pe care alții să le utilizeze după aceea. Apoi, în ce privește întrebarea legată de rețeaua TV? După o analiză foarte atentă cost-beneficii și după o analiză foarte obiectivă, am considerat că este mult mai responsabil ținând seama de puținătatea banilor care există și pe care luăm de la contribuabilul european, să nu continuăm acest proiect. Este o decizie pe care am luat-o și oamenii care au lucrat la acest proiect au fost informați oficial. Doamna președinte, în, în regulă. Evident, nu toată lumea e 100% satisfăcută, dar suntem cu toții recunoscători că am putut avea această discuție și este important să putem spune că facem lucruri bune. Nu e vorba de propagandă, vrem doar să le explicăm oamenilor de ce ne-au ales, pentru că nu întotdeauna e foarte clar pentru ei acest lucru. Deci cred că suntem pe aceeași lungime de undă, avem aceeași abordare pentru și pentru viitorul, în viitorii ani vom încerca să aducem cetățenii mai aproape de noi și dumneavoastră colaborați cu noi, cu Parlamentul și Comitetul Regiunilor și Consiliul în cadrul strategiei interinstituționale de comunicare. Deci putem cu toții să ne punem la oaltă ideile și să avem o sinergie și așa cred că vom avea mai mult succes în a avea un contact direct cu cetățenii obișnuiți. Vă mulțumesc foarte mult, putem face multe lucruri împreună și cred că va fi mai ușor pentru noastră să puneți în practică multe dintre aceste idei dacă aveți și susținerea Consiliului, pentru că Consiliul întotdeauna are tendința de a da vina pe, Brus- pe noi, pe cei din Bruxelles, pentru tot felul de prostii. Cred că e important să le explicăm și lor că au și ei partea lor de responsabilitate și că până la urmă vorbim despre viitorul oamenilor și viitorul copiilor și nepoților lor, și înțeleg că unii dintre noi poate nu sunt total satisfăcuți de răspunsurile pe care le-ați dat, dar începește rețeaua de televiziune, de exemplu, dar poate acesta este o chestiune pe care o putem reformula eventual pe internet. Domnul Șaca, domn, alți colegi tot timpul sunt cu laptopurile, știu ce uh, înseamnă asta. Poate ne pot da niște idei mai bune și să găsim alte soluții și alte idei pe care le putem oferi doamnei Reding. Așadar, vă mulțumesc foarte mult. Domnul Cătălin Ivan acum. Domnul Cătălin Ivan, raportul uh, său. raport privind provocările politice și resursele bugetare pentru Uniunea Europeană sustenabilă după 2013 și ne va vorbi evident despre Comisia Șure și uh, în legătură cu această evoluție sustenabilă pe 2013 aveți cuvântul. De... De foarte important de spus încă de la început că această comisie, Comisia Șure, va funcționa doar până în vară, când Parlamentul European va veni cu un uh, raport privind viitorul cadru financiar multianual. Uh, sunt foarte multe lucruri în discuție, uh, probleme care țin de partea probleme orizontale sau uh, verticale care țin fie de toate domeniile, fie de domenii specifice. Dacă ar fi să discutăm în primul rând de chestii care și noi trebuie să, asupra cărora și noi trebuie să ne pronunțăm, în primul rând se discută în Comisia SURE despre structura și flexibilitatea viitorului cadru financiar multianual, Aici sunt foarte uh, multe discuții pentru că, pe de o parte, se dorește un cadru financiar mult mai flexibil. Știm cu toții ce probleme am avut uh, anul acesta cu bugetul uh, Uniunii Europene, pentru că tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare și a adus noi competențe Uniunii Europene, dar cadrul financiar în care ne aflăm nu este suficient de flexibil încât să ne permită să Uh, mutăm fonduri dintr o parte într alta i atunci sunt multe uh, lucruri pe care ar trebui să le facem dar nu reușim să găsim finanțare pentru că actualul cadru financiar nu ne permite. De aceea sunt două opțiuni în discuție. Una care este o propunere pentru o structură cu trei, trei capitole foarte mari, ceea ce înseamnă că în cadrul unui capitol, fiind un capitol foarte mare, Uh, fondurile se mișcă mai ușor și atunci avem o flexibilitate mai mare. Și mai este o opțiune care propune să gândim viitorul cadru financiar, uh, financiar după agenda Europa 2020. Asta înseamnă să avem uh, trei capitole mari și patru subcapitole. Iarăși, dacă avem subcapitole, înseamnă că nu mai suntem la fel de flexibili și s-ar putea să avem aceeași problemă pe care o avem și în acest cadru financiar. Altă discuție foarte importantă este legată de durata viitorului cadru financiar. Este o propunere și sunt colegi care au propus ca viitorul cadru să fie de cinci ani, astfel încât să coincidă cu, cu uh, mandatul Comisiei și cu mandatul uh, Parlamentului, în ideea că e mult mai democratic ca fiecare să decidă asupra cadrului financiar în care va activa nu este foarte uh, realist dacă discutăm din punct de vedere al procedurilor bugetare pentru că deputaii uh, deputații care vor gândi viitorul cadru financiar multianual nu vor fi uh, decât dacă vor câștiga un nou mandat și în exerciiu în momentul în care cadrul va funcționa. Deci trebuie să i ia în calcul două mandate. Mai este o variantă cu cadru financiar de zece ani, dar cu un termen de revizuire, un mid-term review uh, mult mai uh, puternic, în care se pot schimba mult mai multe lucruri și uh, de asemenea o a treia variantă cu cadru de șapte ani practic să se păstreze modelul actual. Un cadru financiar cu, pe o perioadă mai lungă de timp are avantajul uh, cel mai important pentru că politicile europene sunt mult mai predictibile, Uh, toate mecanismele de implementare a politicilor de evaluare i de control a acestora ajung la maturitate în acest uh, interval de timp i automat i ceea ce decidem devine mult mai uh, eficient inclusiv utilizarea fondurilor europene se face mult mai, mult mai bine. nu în ultimul rând având în vedere că ne aflăm într o perioadă de criză și toate statele membre guvernele statelor membre sunt destul de reticente atunci când vine vorba să dea mai mulți bani la bugetul uniunii europene este o discuție foarte serioasă legată de valoarea adăugată europeană. trebuie să fim mult mai persuasivi și trebuie să fim mult mai convingători atunci când cerem bani Uh, de la statele membre și le cerem să contribuie la bugetul Uniunii Europene. De aceea este foarte important și aici, inclusiv în Comisia de Cultură, Educație, uh, Tineret și Sport, este foarte important să arătăm uh, celor de acasă, statelor membre, că politicile europene nu ar fi, posibil, nu ar fi posibile dacă s-ar realiza doar între câteva state membre nu ar fi la fel de eficiente pe de altă parte ar fi mult mai costisitor pentru statele membre să gândească aceste politici individual practic se economisesc bani prin faptul că există uniunea europeană se fac reduceri de costuri i uh, de aceea trebuie pe fiecare program în parte pe care îl avem să ne susținem punctul de vedere și să arătăm statelor membre că există valoare europeană adăugată în cultură, educație, tineret și sport. Cred că principalul nostru obiectiv este să reușim să menținem măcar aceeași, același nivel de finanțare cum am avut în acest cadru 2007-2013 și nu sunt foarte optimist, dar zic că am putea cere mai mult, dar în niciun caz să nu coborâm sub ceea ce avem uh, acum. Uh, cam atât deocamdată, n-am intrat foarte tehnic în detalii, dacă sunt întrebări o să pot să răspund uh, ulterior. Mulțumim. Raportul este prevăzut pentru 16 martie. Uh, pentru o dezbatere finală și pe 12 aprilie vom vota. Deci odată este vorba despre aspectele tehnice, dar trebuie să găsim și argumente bune astfel încât să subliniem că avem nevoie cel puțin ceea ce am primit data trecută, deși uh, am luptat foarte mult și pe atunci. Avem noi sarcini, și pentru, acestea, pentru deplinirea acestora avem nevoie de finanțare. Nu pot să vorbesc uh, duminica despre educație și lunea să nu primesc banii pentru educație. Iată o problemă pe care o avem. Dau cuvântul acum doamnei Trüppel, după care poate ascultăm și opinia comisiei. Vă rog. Mulțumesc. Pe acest subiect, ca membru uh, a Comisiei de Bugete și Șur, aș dori să spun și eu câte ceva. Domnul Ivan a spus că Uh, David Cameron uh, uh, pe 16-17 decembrie, numele a șase state lideri europene, a anunțat că bugetul european ar trebui să fie înghețat. Dacă într-adevăr se transpune realitatea această idee, atunci tot ceea ce ne dorim noi va, se va duce pe apa sâmbetei. Deci, concluzia firească trebuie să fie următoarea. Nu trebuie să ne declarăm satisfăcuți cu ceea ce primim. Există un conflict cu Consiliul. În decembrie, am pierdut lupta cu Consiliul pe buget și dacă comitem aceleași erori în continuare, nici nu mai este nevoie să purtăm dezbateri mari, ci uh, este foarte clar că vom pierde pe următorii ani. Chestiunea strategică, în ceea ce privește, de exemplu, plus valoarea europeană, este foarte importantă aici. Eu cred că comisia noastră se află pe un teren foarte sigur. Discutăm despre programul media, programul cultural, Erasmus și așa mai departe. Avem foarte multe exemple ale activităților noastre concrete. Știu că la nivel politic există anumite uh, disensiuni, dar putem să arătăm că Europa creează plus valoare în mediul comunitar. Și trebuie să ne, pun, să ne plasăm în ofensivă. Avem așadar rezultate mult mai bune decât alte linii bugetare. Și o ultimă remarcă, pentru că în această dimineață m-a supăr... că, pentru că astăzi m-a supărat uh, o remarcă. Doamna Redic a spus că uh, Doamna Reding a spus cât de important este sportul. Uh, dar am auzit în această dimineață că doamna Vasile a spus exact uh, uh, contrariul, și anume că nu mai sunt bani pentru sport. Deci avem două doamne comisar care colaborează cu noi și care, iată, vorbesc în total dezacord. Lucru pe care noi nu trebuie să îl acceptăm și cred că ar trebui ca la nivel politic să fim mult mai vizibili aici. Da, spune președinta dif- există diferențe între ceea ce se zice că ar fi spus doamna Vasiliu și ceea ce am auzit de la doamna Reding. nu putem să primim noi competențe prin tratatul de la Lisabona fără a interveni concret. Este ridicol. Am avut foarte mulți sportivi invitați la, cultura, la Comisia noastră pentru Cultura. Asta înainte de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Toată lumea așteaptă com- uh, acțiuni concrete. Deci nu este posibil să nu se întâmple chiar nimic. Domnul Nauț are cuvântul de la Comisie. Mulțumesc. Uh, susțin aproape tot ceea ce a spus domnul Ivan în ceea ce privește flexibilitatea, durata și plus valoarea, mai ales în ceea ce privește valoarea adăugată. Valoarea adăugată reprezintă o chestiune importantă, mai ales în, în pregătitoare ale Comisiei. Ne axăm așadar pe acest uh, aspect. Cum a spus și doamna Trupel, avem uh, argumente puternice în favoarea educației în principal și a altor sectoare ce intră sub uh, competența Comisiei de Cultură. Am remarcat că domnul Ivan a spus că ar trebui să țitim spre cel puțin aceleași sume. Dar să nu uh, facem, să nu comitem această eroare pentru că există presiuni politice din partea statelor membre, dată fiind situația globală. Asta nu înseamnă că nu va exista o repartizare diferită a fondurilor pe viitor. Nu pot să spun ce va decide Comisia, fiindcă acum dezbaterile sunt în curs de derulare la noi. Dar Consider că argumentele există. Acest lucru a fost fie parțial, fie pe deplin uh, recunoscut ca atare. În uh, evaluarea intermediară uh, s-a vehiculat ideea că există argumente în favoarea cheltuirii pe programe educaționale. La comisie vom înainta această idee, dar este prematur să ne pronunțăm asupra rezultatului. Se știe, Comisia va veni cu o propunere la jumătatea acestui an. În ceea ce privește sportul, nu sunt expert în domeniu. Nu știu exact nici ce a declarat în această dimineață doamna Vasiliu, fiindcă nu am fost de față nici eu. Dar analizăm ce ar trebui și ce am putea face și care este valoarea adăugată redată de sport la nivel european. Este o analiză în desfășurare, după cum am anunțat deja, și, din nou, este prematur să tragem concluzii. Însă, trebuie să uh, ținem seama de faptul că bugetul este precar. Nu știu dacă accentul va cădea pe sport, pe educație sau pe altele. Ideea este să realizăm că este cel mai probabil să nu putem să le îndeplinim pe toate. Nu știu exact ce a declarat uh, doamna Vasiliu în această privință de dimineață. Cred că oricum trebuie să fim realiști, să prioritizăm lucrurile și să mizăm uh, pe acele lucruri care aduc uh, cea mai mare valoare adăugată, că este sportul sau altceva. Atât pot să vă spun la ora actuală. Mulțumesc, spune președinta. Vă atrag atenția asupra unui lucru. Aveți în față un dosar. V-aș ruga să analizați ce scrie la alineatul 11. Să rupeți acea pagină și să o puneți sub pernă, fiindcă este un document extraordinar. Raportorul este domnul Ivan. Chestiunile tehnice sunt uh, enumerate, dar pentru cei care sunt noi la Parlament subliniez încă un lucru. Noi uh, privim ca fiind uh, important și considerăm că trebuie să apărăm acele domenii ce țin de noi. Erasmus Mundus, cultura, învățarea pe tot parcursul vieții, toate aceste programe sunt prezentate în raport. Este un raport ușor lizibil spre deosebire de altele. De obicei avem rapoarte pe care le avem în față, le răsfoim, dar nu le citim. V-aș ruga însă să nu faceți uh, asta și acum. Uh, analizați ceea ce scrie la punctul 11 și vă rog frumos să luați acea pagină, fiindcă este ex excelent redactată. Data viitoare vom mai discuta și vom vota. Încă o dată, domnul Matula. Mulțumesc, doamnă președinte. Sigur, aș vrea și eu să atrag atenția pentru că în momentul în care vorbim de, de perioada post 2013 din, de strategia 2020, vorbim de reducerea capitolelor, subcapitolelor într-un număr cât mai mic. Dar pentru noi, consider, la cultură, educație, tineret, sport, acest lucru poate însemna simplificare, dar prezintă și un risc, un risc major. Pentru că întotdeauna cine dispare? De regulă, liniile de finanțare foarte mici noi la cultură educație, practic putem să spunem că avem cele mai vizibile programe cu un buget foarte mic, exact așa cum ați spus dumneavoastră. Pentru că linia de finanțare este redusă, dar vizibilitatea este foarte mare. Și trag și eu un semnal de alarmă ca prin să găsim echilibrul necesar, sunt de acord să se reducă toate aceste capitole, subcapitole, dar să nu dispară exact ce nu ne dorim noi exemplul cel mai bun sportul pentru că degeaba tratatul de la lisabona a inclus sportul printre domeniile de competenă ale uniunii europene dacă nu vom mai avea o linie bugetară. să nu uităm că sport nu înseamnă numai sportul de performană înseamnă sportul de masă înseamnă sportul în rândul tinerilor i mai ales aici uh, sunt efecte greu cuantificabile dacă dimineaă domnul ministru spunea că poate un euro investit în sport face economie de doi euro eu a îndrăzni să spun că un euro investit în sportul în rândul tinerilor poate aduce mult mai mult de doi euro. Vă mulțumesc. Okay. Mulțumim. Am înțeles mesajul. Ideea este că Trebuie să muncim în continuare. Slavă Domnului, data trecută, Comisia de Buget a fost de partea noastră. Tema educației și a culturii a fost prioritizată astfel încât Consiliul să fie obligat să cedeze. Nu știu dacă reușim și de data aceasta. Ideea este că nu trebuie să renunțăm și nu trebuie să ne simțim presați tocmai acum. Doamna Vasiliu nu a fost astăzi aici, însă președinția Uh, a oferit aseară un raport prin care se vehicula faptul că doamna Vasiliu a spus că nu va exista un program de sport. Dar uh, spuneți salutați-o frumos, respectuos din partea noastră și spuneți că așa ceva nu este acceptabil. Noi deja ne-am exprimat opinia pe acest subiect și la final vom vedea dacă vom reuși sau nu să ne impunem. Însă, sigur, uh, nu voi reuși nimic dacă renunț din start. Deci, voi lupta. Uh, avem, să, să nu uitați, deci vă rog să nu uitați documentul de lucru, fiindcă este un document excelent elaborat, după cum am spus deja. Trecem acum, spune președinta, la următorul punct de pe ordinea de zi. Doamna Camer Evert, politica în domeniul spectrului de frecvențe radio. Dragă Petra Evert, un program uh, foarte greu. Am înțeles că te a trebuit să te lupți cu morile de vânt, cu multe mori de vânt. Ai cuvântul. Mulțumesc! Mă bucură faptul că între timp la Parlamentul nostru se discută amplu pe acest dosar cât se poate de tehnic. Sper ca discuția să se îndrepte în direcția uh, luării în seama aspectelor culturale ce ne vizează pe noi, astfel încât comisiile competente în fond să țină cont de acestea și să țină cont de avizul nostru. Aveți propunerea pentru aviz în față. Se știe deja că s-au conturat deja două tabere. O tabără consideră că trebuie să luăm acum o decizie în ceea ce privește investiția în spectrul de frecvențe radio în bandă largă, pentru a face față competitivității acerbe. Se, uh, se mizează pe potențialul spectrul de frecvențe radio pentru progres. Se discută despre importanța transferului de date, despre importanța creșterii numărului de consumatori de astfel de servicii și așa mai departe. Uh, așadar, în domeniul tehnologiei informației trebuie să facem față luptei pentru competitivitate pentru că altfel nu vom atinge obiectivele 2020. Iată, un argument care este viabil, însă eu consider că și argumentul nostru este la fel de viabil și de corect, și anume că frecvențele radio în continuare reprezintă un bun limitat cu care trebuie să fim foarte atenți și pe care trebuie să-l mânuim responsabil, pentru că este, la urma urmei, un bun public care vizează în special sectorul cultural, căruia trebuie să îi servească. Aceasta este poziția pe care mi-o asum în aviz. Încă o dată, de, pentru a mă exprima clar, nu mă interesează uh, frecvențele între 790 și 800 de MHz. Uh, s-a spus deja că acest uh, spectru trebuie pus la, poate fi pus la dispoziția uh, tehnologiei informațiilor. Uh, în Germania se întâmplă, deja în alte state urmează să se întâmple. Ideea este să uh, deschidem calea către alte frecvențe radio, dar să nu scriem un cec în alb degeaba. Pentru că deocamdată ne bazăm doar pe promisiuni și pe prognosticuri. Uh, Astăzi avem, uh, discutăm despre rentabilitate fără a putea face valori concrete. Deci, a, a, uh, discuta despre alocarea frecvențelor de sub 790 de MHz, am risca să intervenim în detrimentul uh, um, mediului public de comunicare în masă. Deci nu cred că aceasta este calea de urmat. Avem nevoie de o bază decentă pe marginea căreia să putem decide uh, dacă la un moment dat acele frecvențe vor putea fi predate către alte sectoare. Deocamdată nu aș dori să mă bazez doar pe scenarii, potențiale scenarii vehiculate, pentru că, iată, riscăm să pierdem acest domeniu important pentru comunicare, pentru societatea noastră. Riscăm să subminăm dezvoltarea acestor sectoare. În plus, a dori să abordez problema interferențelor. Din perspectivă culturală, nu putem să rămânem indiferenți la această chestiune. Consider că, înainte de alocarea de noi frecvențe, trebuie să soluționăm problema interferențelor. Și aici două aspecte mă interesează pe mine în mod special. Cred că înainte de alocarea de frecvențe la nivelul statelor membre trebuie date reglementări clare prin care să se vehiculeze exact cine uh, primește compensații, ce fel de compensații, astfel încât uh, frecvențele să fie utilizate ca atare. Discutăm despre, uh, despre dezvoltarea despre normele de transmisie, despre regulile de radiodifuziune, despre viteze de transmisie și așa mai departe, cât și despre costul transferurilor de frecvențe. AFCOM Uh, din Marea Britanie au, ne-a oferit un exemplu despre cum anume putem să recurgem la aceste acțiuni. Și aș dori ca înainte de licitația pe frecvențe, statele membre să stipuleze foarte clar cui revin costurile, cine le va achita cine le va acoperi și așa mai departe. Aș dori să existe o reglementare la nivel european în acest sens. În Germania avem uh, experiențe foarte proaste acum în acest sector și cred că ar trebui să tragem învățămintele necesare și să dăm, emitem reguli la momentul oportun și nu după ce răul a fost făcut. De asemenea, standardul LTE, norma LTE despre care se discută, uh, emite erori în ceea ce privește uh, difuzarea de programe TV, mai ales prin cablu. Asta este concluzia la care s-a ajuns. Cred că persoanele, cred că cetățenii noștri se așteaptă ca acea, aceste probleme să fie tratate a priori. Deci, înainte să se ajungă la interferențe, la probleme tehnice, trebuie să existe reglementări. Este inacceptabil să constatăm abia după ce uh, frecvențele au fost alocate că există interferențe. Este inacceptabil, încă o dată, repet. Și este trist că mereu trebuie să, ca frecvențele să fie mutate, astfel încât în cele din urmă să nu mai existe interferențe apar probleme din cauza faptului că Iată, adesea nu este posibil un astfel de transfer. Comisia adesea vine cu argumente de genul că ar trebui să știm de pe acum uh, care sunt ideile pe care le vom vehicula în 2012 la conferința mondială a radiodifuziunii. Cred că nu se poate deocamdată. Trebuie să vedem care sunt competențele stipulate în pachetul Telecom. În calitate de eurodeputată, sunt dispusă să discut încă o dată despre frecvențe, dar nu în baza unor premise neclare, când nu se știe dacă abordarea este una eficientă, dacă spectrul frecvenței radio este utilizat ca atare și așa mai departe. Cât timp nu cunoaștem exact care este situația, nu cred că putem să mergem la o conferință, la o negociere la nivel mondial, înainte de a ști uh, dinainte de ce avem nevoie și care este situația. Discutăm despre calitatea serviciilor, eficiență, securitate, toate aceste lucruri trebuie să fie prioritare. Mă implic cu atâta pasiune pentru că eu consider că la final vom ajunge exact acolo unde ne-a dus și pachetul Telecom. Să avem un echilibru între aspectele economice, sociale, culturale, astfel încât întreprinderile de comunicare să funcționeze ca atare și să avem în continuare posibilitatea de a utiliza spectrul de frecvențe radio în condiții decente. Sperăm ca prin această intervenție să convingem ITRE totuși că în raport cu spectrul de frecvențe radio nu există doar aspecte economice ce trebuie luate în calcul, ci și aspecte culturale ce țin de pluralismul opiniilor. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Ferhain are cuvântul. Mulțumesc. În primul rând doresc să-i mulțumesc doamnei Caverever pentru buna cooperare. Schimbul de opinii cu raportorii din umbră pentru acest aviz a fost excelent. Deci, încă o dată, mulțumesc pentru cooperare. Sunt de acord cu majoritatea ideilor exprimate de Petra Kammer-Evert, pentru că eu consider că nu trebuie să existe o contradicție între interesele culturale și interesele economice. Se pierde din vedere la ITRE faptul că sectorul de frecvențe radio și radiodifuziune are consecințe economice, um, are un potențial economic la nivelul uh, industriilor creative și la nivelul ocupării. Deci potențialul de creștere există, el trebuie să fie menținut. Nu discutăm uh, despre un dinozaur Uh, care va dispărea azi mâine. Uh, tot ceea ce se întâmplă la nivelul uh, mass media, la nivelul televiziunilor, la nivelul radiourilor, arată că aceste domenii depășesc sfera economică. Doresc să clarific un lucru. Mereu dorim să îmbunătățim accesul Uh, zonelor rurale la servicii în bandă largă. Așadar, accesul la spectrul de frecvențe radio uh, trebuie să fie tratat în așa fel încât să fie prevăzută dezvoltarea zonelor rurale. La nivel european trebuie să intervenim pentru a garanta că tot ceea ce este legat de uh, frecvențele radio să vizeze un acces sporit la internet pentru cetățenii europeni, internet de mare viteză. Acest lucru poate să devină realitate doar impunând anumite condiții. Mm, Din nou sunt de acord cu ceea ce a spus Petra Camerevert în ceea ce privește soluțiile tehnice pentru interferențe. Această problemă nu este clarificată nici pe departe astăzi. Trebuie să uh, analizăm problema ca atare și să nu ne mulțumim cu jumătăți de măsură ca soluție. Coexistența diferiților beneficiari în bandă largă trebuie să fie luată în calcul, fiindcă mereu vor exista probleme cu interferențele. Este, ține de natura spectrului. Există tehnologii avansate, există posibilități de a soluționa problema, însă ideea este ca înainte să alocăm frecvențe, înainte să le transferăm, să ne gândim ce probleme pot să se întrezărească și cine va suporta costurile. Uh, cei care oferă servicii de telecomunicații, uh, iată, ajung să transfere costurile la nivel local, fiindcă discutăm despre teatre, despre săli de spectacol, care au nevoie de radiodifuziune, de uh, microfoane și așa mai departe. Și odată ce apar probleme la nivelul interferențelor, toată instalația trebuie schimbată. Așadar, trebuie să vedem exact, după cum am spus, unde sunt dezavantajele și cum anume acestea îl afectează pe consumator. Pentru că adesea acesta trebuie să uh, opteze pentru noi și noi instrumente pentru a-și adapta televizoarele, de exemplu, microfoanele și așa mai departe, din cauza interferențelor. Probleme care trebuie soluționate. Deci, nu, important este să nu dăm cu stângul în dreptul și să mizăm pe și să mizăm pe dezbaterea privind spectrul de frecvență radio sub 790 de MHz și alocarea acestora. Înainte de a ne gândi la o nouă deschidere, trebuie să fim foarte prudenți. Agenda digitală uh, iată, arată că în anumite state nu a fost implementată, uh, nu a fost implementat regulamentul privind uh, banda de 800 de MHz. Deci, nu, anumite state membre nu au ajuns la zi. Trebuie ca fiecare să-și facă temele înainte să discutăm în termen, termen, termen generali despre uh, uniformizare. Referitor la forumul uh, global din 2012, nu putem să discutăm uh, despre. Uh, nu, pot, nu putem să discutăm deocamdată în termeni concreți. Uh, Poate în 2016 vom putea să ne rezervăm o opțiune de dezbatere pe acest subiect. Dar ideea este că nu cred că trebuie să stabilim acum ce vom discuta atunci. Dacă într-adevăr vom face acest lucru și dacă evoluțiile vor fi pozitive, atunci în 2016 sigur va trebui să discutăm. Dar ă, discuția nu înseamnă că automat ne dăm acordul pentru o anumită acțiune. Deci trebuie să acționăm pas cu pas, nu ne limităm opțiunile de acțiune astfel. Să nu uităm că banda de 800 de MHz, dacă ar uh, este extrem de importantă pentru alocarea serviciilor de telecomunicații. Să nu uităm că frecvențele reprezintă, după cum a spus colega mea, un bun limitat. Nu putem să le extindem la nesfârșit. Trebuie să existe o situație de câștig de ambele părți. Câștig, însă câștig de ambele părți pentru un bun limitat nu există. Mereu vor exista și perdanți. Ar trebui însă să creăm o situație în care plus valoarea pentru Europa să fie prioritară, plus valoare pentru cetățenii europeni, chiar dacă apar mici dezechilibre. M-ar bucura ca la ITRE unde s-a avut loc o audiere pe acest subiect, să fie analizată situația ca atare. A durat foarte mult până a implementat pachetul Telecom. Uh, a durat uh, foarte mult până am finalizat negocierile. Rezultatele Telecom nu ar trebui ignorate. Ar trebui să reprezinte baza pentru noul document privind uh, spectrul de frecvențe radio. Uh, aș aprecia foarte mult dacă colegii de la ITRE ne-ar sprijini cum se cuvine. Mulțumesc, spune președinta. Mă bucură faptul că sunteți de acord. Este mereu bine când se vorbește la unison. Uh, dar îi dau cuvântul doamnei Șacă, fiindcă am impresia că aceasta are totuși o opinie diferită de raportoare. Mulțumesc, mulțumesc colegilor pentru că au contribuit constructiv la elaborarea acestui raport, uh, care este tehnic, dar sublinează până la urmă doar niște aspecte culturale. Am câteva întrebări specifice pentru că anumite puncte au apărut în discuție, puncte care nu au fost discutate anterior. Cred că Comisia propune să evaluăm care ar fi pașii următori uh, atunci când uh, facem uh, pași înspre politici care vizează tehnologiile. Trebuie să fim destul de rapizi pentru a face față acestor tehnologii, dar destul de lenți pentru a permite tranziția. Cred că această flexibilitate ar trebui căutată și subliniată. De exemplu, mă întreb de ce se propune amendamentul 8, uh, uh, de ce există interziceri în legătură cu benzile uh, flexibile, de ce s-au șters alte puncte aici. Și apoi încă o întrebare care are legătură cu diferența între statele membre și situațiile de la nivelul statelor membre, pentru că e clar că există o diferență între modul în care uh, difuzorii rețelele de uh, televiziune sau radio operează în diverse state membre datorită naturilor diferite. Pentru o evaluare după standarde similare la nivel uh, european, uh, e nevoie să avem obiective, uh, obiective clare pentru um, o astfel de analiză, să nu fim influențați și să obținem uh, o imagine clară asupra ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană. Trebuie să ne asigurăm și că interesele Uniunii Europene sunt uh, reprezentate la nivel mondial. De aceea mă întrebam de ce amendamentul 8 a fost uh, propus, mai ales uh, partea finală atunci când se șterge o bucată care vizează rolul Uniunii Europene pe scena internațională. Alternativa ar fi ca statele membre să se ocupe de asta? Și dacă da, de ce nu căutăm să obținem ceva armonizare pentru a putea fi mai eficienți? Cred că acestea au fost întrebările mele pentru moment. În rest, sunt de acord cu ce s-a spus și uh, Aștept să văd uh, dacă vor exista noi amendamente. Comisia are cuvântul. Mulțumesc. Mai întâi dați-mi voie să spun că este o mare plăcere pentru mine în noua mea funcție uh, la Digi Information Society and Media să vin în cadrul acestei uh, comisii. Am ascultat puțin și intervenția doamnei Reding și dezbaterea legată de buget și pot să văd că uh, Există foarte multe domenii în care comisar, eh, comisarul meu și direcția mea generală eh, poate să urmeze îndeaproape munca depusă în această comisie, pentru că eh, digitalizarea europeană și tot ceea ce facem în legătură cu conținutul creativ, cu media, jurnaliștii, multilingvismul, rolul tineretului într-o societate a informației și tehnologiei Eh, ei bine, toate acestea sublinează clar că e nevoie să profităm de mai multe eh, sinergii și să ne asigurăm că aceste elemente sunt integrate în programul nostru de lucru. Aș dori să fac câteva comentarii uh, scurte în legătură cu dezbaterea din această după-amiază. În primul rând, aș dori să vă spun că consider că e important ca propunerea noastră legată de spectru să fie dezbătută în mai multe comisii ale Parlamentului. Aceasta este o propunere în care rolul Parlamentului este absolut uh, esențial. Parlamentul trebuie să identifice modul în care putem maximiza bunul public european, cum a putea să obținem valori europene gestionând niște resurse foarte valoroase, dar um, uh, ușor depuizat, pe cum spectrul radio. E clar că există valori uh, care trebuie uh, protejate, avem uh, cultură, sănătate, uh, alte domenii la fel de importante care trebuie echilibrate și reținute. Din această dezbatere rețin uh, faptul că această provocare politică de a face alegere cele bune va reprezenta motorul pentru decizia finală și noi salutăm acest uh, lucru. Asta este și ceea ce am propus noi. În al doilea rând, uh, impactul asupra culturii. E bine, dați-mi voie să vă spun uh, că pentru mine cultura este un subiect foarte vast. Ea nu ține doar de beneficiile pe care le obținem dacă avem companii de difuzare publice sau private. Nu uh, contează uh, aici nici uh, benzile largi sau uh, alte subiecte asemănătoare. Important este uh, când vorbim despre cultură, să reținem că ea are forme uh, diverse și nu interesează doar un anume sector. Dacă ne gândim la interesul unui anume sector, atunci aș fi de acord că e important să subliniem clar faptul că difuzarea trebuie să fie uh, păstrată pentru dinamismul său și pentru potențiala sa creștere viitoare. Însă această interzicere despre care vorbim este doar o mică parte a UHF. cât despre tehnologia actuală, dacă sunteți de acord cu propunerea comisiei, atunci încă este posibil ca uh, media de difuzare să aibă canale uh, de 4 până la 10 ori mai multe decât astăzi, după punerea în aplicare a acestei propuneri. Dacă trecem în cealaltă extremă și spunem că dorim ca toți uh, difuzorii să treacă la uh, televiziune de înaltă uh, definiție tridimensională, atunci uh, vom avea la fel de multe canale în viitor ca și astăzi. Fiecare dintre ele însă va beneficia de această tehnologie uh, de uh, vârf 3D. Dacă trecem de la o bandă de la 690 uh, până la 902, atunci, practic, facem un pas care nu amenință libertatea de care trebuie să se bucure difuzorii. Dacă ne gândim și la viitor, atunci îmi dau seama că vorbitorii s-au pus de acord uh, și um, spunem și noi că avem nevoie de mai multe uh, fapte, avem nevoie de mai multe dovezi pentru o viitoare propunere. Anumite amendamente, precum 7 și 20, uh, ne solicită să estimăm cum va arăta situația în uh, viitor. Or, e clar că nu putem face acest lucru. În ceea ce privește interferențele, uh, doamna Cameron foarte clar a subliniat uh, aceste aspecte. Uh, e clar că trebuie să gestionăm riscurile de interferență și pe cât posibil să permitem să încurajăm compensații dacă statele membre doresc uh, să descriem noi cum vor arăta aceste uh, compensații, e bine, încă nu mi-e clar. Dacă însă e nevoie de uh, schimbare, atunci uh, schimbările trebuie să uh, fie compensate. Acestea sunt bunele practici înspre care se îndreaptă statele membre. În ceea ce privește interferențele, dacă le folosim pentru LTE sau pentru sectorul microfoanelor, trebuie să ne asigurăm că vom avea standarde, vom avea tehnologii pentru a minimiza aceste probleme, pentru a elimina la timp. Deja am făcut progrese atât pentru microfoane cât și pentru LTE. Acum ultimele două comentarii se leagă de viteză și de păstrarea instrumentelor uh, necesare pentru a crea o valoare europeană adăugată. Dacă ne gândim la uh, o viteză rezonabilă și dacă dorim să păstrăm dinamismul pentru difuzor, dar și pentru ceilalți uh, potențiali utilizatori ai spectrului, uh, suntem foarte încrezători că începând de astăzi poate deja jumătate din statele membre folosesc tehnologie analogă până în 2012 limita legislativă, ne gândim că poate doar Irlanda și Polonia în anumite părți ale teritoriului se vor afla în urma uh, mediei. 2013 ni se pare un uh, uh, punct temporal fezabil. E clar însă că trebuie să ne mișcăm repede pentru ca toți operatorii din viața reală să aibă semnal. În ceea ce privește valoarea adăugată europeană, credem că obiectivitatea unui inventar uh, comun și puterea unei voci comune a Uniunii Europene într-o discuție globală reprezintă două puncte cruciale și mulțumesc doamnei Șarcă, pentru că a subliniat acest uh, lucru. Sunt foarte multe amendamente care uh, pun sub semnul întrebării acest principiu, însă pentru instituțiile europene în ansamblul uh, lor, uh, Asta reprezintă o parte crucială a sensului propunerii Comisiei. Cu tratatul de la Lisabona și cu noua guvernanță și noua noastră voce globală, e clar că aceste aspecte vor fi uh, abordate într-o manieră mai optimistă, pentru că asta propune să susținem Comisia. Mulțumesc! Merci, Monsieur Madeleine. Mulțumesc. Încă o dată, doamna Ferhain. Uh, foarte pe scurt, uh, în ceea ce privește potențialul de dezvoltare a televiziunii HD și 3D. Ați spus că uh, va fi garantat accesul, accesul în cadrul canalelor deja existente. Cum anume putem să reglementăm situația? Avem o piață în dezvoltare, uh, se ține cont de toate elementele ce țin de această piață? se ține cont de tot ceea ce implică această evoluție tehnologică în domeniul în bandă largă? Pentru că pe viitor uh, există, sigur, se întrezăresc noi uh, tehnologii. Poate că vor exista mai multe canale 3D, nu doar unul. Deci acest potențial nu este epuizat. Vreau să știu care este marja de evoluție. Nu aș ajunge să discutăm mai întâi despre uh, Uh, rețeaua de 800 MHz și abia apoi, de bandă de 800 MHz și abia apoi să vedem cum anume putem să ne extindem. Avem un bun limitat, după cum spuneam. Ar trebui să analizăm eficientizarea maximă a telecomunicațiilor, așadar. Nu sunteți de aceeași părere? Mulțumesc. Important question. Uh, the, the figures I was giving... Cred că asta e o problemă foarte importantă. Cifrele pe care le dădeam încercau să proiecteze în viitor uh, gama de spectru care va exista cu tehnologia actuală și asta presupune niște presupuneri de natură conservatoare, rezervată, în sensul că vei avea întotdeauna nevoie de același spectru pentru a livra televiziune HD așa cum o face astăzi și uh, presupui că în timp dacă o să fie o maturizare a tehnologiei, atunci nevoia de spectru va scădea. Asta e prima presupunere. A doua este că transmisia de televiziune 3D nu va fi oferită în nicio țară pe rețeaua de broadband. Deci acum broadcasterii dezvoltă un mix uh, între IPTV, ofertă IPTV și ofertă uh, uh, HD pură. Deci cam asta sunt presupunerile pe care ne bazăm și dacă ele sunt corecte, spectrul care devine disponibil după implementarea propunerii comisiei uh, va permite tuturor canalelor care există astăzi, în orice formă, analog, digital, HD, să uh, fie uh, transmise ca 3G uh, HD, TV 3G HD, fără niciun fel de conflicte. Dar, încă o dată, asta este doar o predicție. Nu știm dacă toate aceste companii și toate aceste canale vor exista în acel moment. Am făcut asta doar ca să demonstrăm cât spațiu există disponibil cu tehnologia pe baza tehnologiei actuale și sunt de acord că atât tehnologiile TV cât și alte tehnologii broadband vor continua să devină din ce în ce mai puțin consumatoare de spectru, dar încercăm să, fim, să facem evaluări cât mai circumspecte și să nu uh, ne aruncăm, cum se spune, va Uh, depinde foarte mult în viitor dacă tehnologia, dezvoltarea tehnologică va, uh, se va accelera și dacă va crește nevoia broadcasterilor de a căuta schimbări tehnologice datorate eventual schimbărilor modelelor de business și dacă atunci vor trebui ajustate, vor, trebui, vor trebui ajustați parametrii aceștia pe care noi am descris. Dar pentru mine, ca nou venit în acest domeniu, mi s-a părut foarte important pentru că, și foarte uimitor, pentru că nimeni nu se așteaptă ca toată televiziunea să treacă la 3D mâine. Bine, poate că vrem să avem tehnologie 3D la un moment dat, sau putem cu aceeași tehnologie să avem de patru ori mai multe canale HD, 2D HD. Deci e uh, important din punct de vedere al uh, spațiului pe care îl înțelegi. Doamna Cameremelt. Mulțumesc. Iată, ascult uh, afirmațiile comisiei și îmi dau seama că Vorbim despre foarte, vorbim foarte mult în termen de probabil, poate că, cine știe. Știm că tehnica va evolua și posibil uh, radiodifuziunea nu va mai avea nevoie de atâtea frecvențe. Deci, iată, suntem pe terenul lui poate-poate. Uh, Cel mai bine ar fi să analizăm cum uh, funcționează banda de 800, cum evoluează lucrurile din punct de vedere tehnic, cum rezolvăm problema interferențelor, fiindcă acolo este problema discutăm cu diferiți tehnicieni și fiecare ne oferă răspunsuri diferite. Așadar, există lucruri care deja au fost securizate, însă există lucruri care sunt uh, pe punct de a fi soluționate. Opiniile sunt diferite. Tehnicianul spune una, cel de la radiodifuziune îți spune alta. Uh, ei câteodată nu se înțeleg între ei, fiindcă pleacă de la premise diferite. Uh, în ceea ce privește ce este nevoie în telecomunicații, ce este nevoie în televiziune. Deci trebuie să se găsească un limbaj comun. Asta am aflat-o și eu recent. Știm de asemenea că discutăm despre foarte multe lucruri uh, și pe care le argumentează în mod ciudat întreprinderile. La Bruxelles, de exemplu, ni se spune că avem nevoie de mult mai mult spațiu în bandă largă. Și apoi, în Germania, participând la un eveniment în München, personal mi s-a întâmplat să aud că același difuzor uh, întreba de ce să re- renunțăm la televiziunea uh, analogă. Avem suficient uh, spațiu în banda prin cablu. Și atunci, la un moment dat, trebuie să ne punem următoarea întrebare. Cui dăm crezare? Pentru că situația este atât de uh, incertă. Haideți să mizăm doar pe banda de 800, să soluționăm problemele tehnice și să avem grijă ca benzile uh, existente să fie utilizate optim. Abia mai apoi vom uh, decide dacă vom deschide și altă bandă sau nu pentru utilizatori. Nu trebuie să deschidem acum porțile astfel încât uh, să regretăm mai apoi. Consider că radiodifuziunea reprezintă un purtător al culturii și nu ar trebui să îi tăiem potențialul de evoluție, riscând uh, ca în trei ani să nu mai putem să beneficiem de aceste servicii. Revin uh, și la ideea doamnei Șache. Pachetul Telecom vehiculează foarte clar că pentru uh, Uh, politica privind radiodifuziunea sunt responsabile statele membre. Documentul acesta încearcă să își apropie această politică. Tocmai aici am venit cu amendamentul 8. Am încercat să predau competențele statelor membre. Sigur, este de dorit ca la o comunitate internațională cele 27 state membre să vorbească cu o singură voce, poate să se exprime comisia în numele acestor, dar important este să existe un mandat și să fie clar ce anume poate exprima comisia în numele celor 27 și ce poate negocia. Nu cred că comisia poate să uh, stipuleze de una singură cum va arăta uh, această soluție. Pentru că la nivel național avem situații total diferite și frecvențele sunt utilizate într-o manieră foarte diferită, astfel încât la nivelul regiunilor de graniță avem probleme cu utilizarea diferitelor frecvențe. Cred că Comisia trebuie să țină cont și de uh, diversitatea culturală. Nu putem să reglementăm aceste aspecte fără să ținem cont și de acest punct cheie. Uh, ar fi important, așadar, să revenim la ceea ce era stipulat în pachetul Telecom. Președinta, mulțumesc Comisiei, mulțumesc raportoare, raportoare din umbră. Va fi greu. Asta pentru că la uh, instituția noastră există opinii diferite. Dar, domnule Madla, vă rog să ne credeți pe cuvânt că vom încerca să obținem majoritate, majoritate pentru opinia noastră. Mulțumim încă o dată. Este foarte bine că s-a discutat despre tema reprezentativității celor 27 în forurile internaționale. Un subiect important și interesant deopotrivă. Ne amintim uh, cum s-a negociat la Convenția UNESCO. Dacă se va negocia la fel, atunci mie îmi convine. Pentru că Comisia Europeană a fost cea care, iată, s-a impus. Să sperăm că impulsurile primite astăzi vor fi percepute ca fiind constructive la comisie. Pe 3 februarie la prânz uh, trebuie predate amendamentele pentru documentul doamnei Camer Evert. Mulțumim, mulțumim Comisiei pentru prezență. Deci, în următoarele două puncte, nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Este vorba despre punctul 18, raportoare Maria Badia Icucet, transformarea Europei pentru o lume post-criză. Aveți cuvântul 10 minute, nici mai mult, nici mai puțin. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că avem o sarcină dificilă și importantă în același timp. Acesta este un uh, aviz care vizează și uh, Comisia pentru Industrie. Este vorba despre o inițiativă emblematică a strategiei Europa 2020. E important să dăm acest calificativ pentru că Uniunea Inovației este importantă pentru dezvoltarea economică, socială și culturală a Uniunii Europene și pentru noi uh, cei aici, cei prezenți aici, uh, importantă este și formarea educațională și cea profesională. Aveți uh, în dosare un proiect de aviz și vedeți că noi susținem inovația ca și concept larg care implică tot procesul de la inea inițială până la stadiile finale, mai ales în ceea ce privește uh, inovația ce privește noile modele de uh, afaceri și potențialul creativ al industriei. Trebuie să insistăm pe nevoia de a transforma Europa în domeniul uh, excelenței academice, să avem o mai mare mobilitate, mai multe investiții și mai multă cercetare. Aici uh, putem să ne referim și la programele Marie Curie, iar în ceea ce privește mm, maximizarea sinergiilor uh, și alte asemenea aspecte, e bine, ne dorim uh, mai multă cercetare în domeniu în Europa și dorim ca cercetătorii noștri să rămână în Europa și să nu trebuiască să plece în alte părți ale lumii. Prin urmare, solicităm statele membre să susțină dezvoltarea unor parteneriate mai puternice între universități și uh, mediul de afaceri. Solicităm de asemenea eforturi coordonate la toate nivelurile de guvernanță, local, regional, național și european, pentru a pune în aplicare Uniunea Europeană a Inovației, luând în considerare dimensiunea educațională și culturală. Subliniem de asemenea și importanța inovației sociale și răspunderea la nevoile uh, sociale, îmbunătățirea condițiilor de muncă, educația și dezvoltarea curiculei și așa mai departe. Subliniem și rolul important al cercetării și uh, inovației în domeniul științelor sociale și în lupta împotriva sărăciei, a excluziunii uh, sociale. Salutăm inițiative precum știința împotriva sărăciei. Asta propunem în linii mari în raport și, după cum bine știți, avizele trebuie să fie scurte, nu avem prea mult spațiu la uh, dispoziție. Prin urmare, oricine este interesat de acest subiect uh, este rugat să uh, citească comunicarea Comisiei pentru că subiectul este foarte interesant. Mulțumesc! Da, Mulțumesc! Reprezentanții Comisiei doresc să ia cuvântul. Vă rog! Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc și raportorului. Suntem foarte bucuroși că uh, Comisia dumneavoastră dă un aviz Comisiei ITRE, pentru că, așa cum ați văzut în comunicarea Comisiei, dorim ca inovația să atingă toate aspectele de politică și domeniile de acțiune ale Uniunii Europene și ne bucurăm că există această abordare uh, pluridisciplinară. Într-adevăr, Comisia împărtășește opinia raportorului că trebuie trecut dincolo de aspectele educaționale și de cercetare și că aceste aspecte și această depășire e foarte importantă pentru forța de muncă europeană, atât din punct de vedere cantitativ cât și calitativ. Raportorul subliniază importanța creativității europene în cercetare și în alte domenii și aceste idei, uh, acest concept de Uniunea Inovației uh, înseamnă că toate aceste idei și noutăți să ajungă pe piață, să fie folosite și să creeze în cele din urmă creștere economică și locuri de muncă pentru Europa. Importanța sublinierii uh, excelenței în cercetare, de asemenea, este foarte mare. După cum știți, cadrul de cercetare, programul cadrul de cercetare pentru Europa este bazat practic pe criteriul excelenței și uh, acest criteriu n-ar trebui niciun fel să fie afectat. Importanța uh, completării zonei europene de cercetare acestui proiect Evident, uh, o știm și pe aceasta tratatul de la Lisabona ne-a reamintit uh, pentru prima oară de nevoia de a crea o astfel de zonă europeană pentru cercetare și ne place să vorbim despre cea de-a cincea libertate, cum mi s-a spus, libertatea de a avea acces la idei și la cunoaștere. În fine, Comisia împărtășește apelul către statele membre de a încorpora educația și uh, instruirea în politicile lor. Uh, suntem în uh, așa numitul uh, semestru european, când, urmând un uh, studiu al Comisiei, statele membre își pregătesc planurile naționale și nu putem decât să subscriem la uh, Uh, opiniile noastre în legătură cu importanța uh, incorporării inovației și educației pentru inovație în aceste planuri naționale. Pe scurt, vă mulțumim foarte mult pentru susținere și dacă Comisia poate face orice pentru a ajuta această comisie la avizul final, vom fi dormi să o facem. Mulțumesc, domnule președinte. Okay. Mulțumim. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Am fost uh, rugat să mă mișc repede. Trecem la banda largă europeană. Doamna Benaraba Tu este raportoare și are cuvântul. Euh, Mulțumesc. Euh, banda largă europeană, o investiție într-un promotor digital al creșterii. Dragi colegi, strategia digitală insistă asupra importanței uh, internetului de bandă largă uh, pentru viitorul europenilor și asupra perspectivelor de creștere și de creare de locuri de muncă pe care le deschide. Reamintim uh, obiectivul de a pune la dispoziția tuturor europenilor internet de bandă largă până în 2013 și să permitem europenilor să aibă acces la conexiuni broadband de peste 30 de megabits pe secundă până în 2020. Dezvoltarea internetului de bandă largă nu este un scop în sine și nu trebuie să se facă însă în detrimentul unor politici durabile de diversitate, de integrare socială și culturală. Ea este un instrument așadar. Trebuie subliniată importanța calității conținutului și, de asemenea, accesul la servicii. Broadbandul poate juca un rol important în promovarea diversității lingvistice și culturale, a uh, pluralismului și a coeziunii sociale și teritoriale. Și, de asemenea, la democratizarea accesului la cultură și la promovarea dialogului cultural. De aceea, acest aviz reprezintă listează câteva priorități care ne se pare esențiale, și anume susținerea publică pentru dezvoltarea rețelei broadband, și către zonele cel mai puțin populate și mai defavorizate. Uh, conectarea la broadband a serviciilor publice și mai ales a școlilor. Școlile trebuie să fie o finanțare, o prioritate când vine vorba de finanțarea broadbandului. În ce privește educația generală și educația digitală în special, nu trebuie uitat uh, accesul la bunuri de calitate, la bunuri culturale de calitate și informații de calitate. Deci uh, trebuie să facem dintr-un uh, mijloc de comunicare un instrument de comunicare solidară, respectând angajamentele Uniunii Europene în cadrul obiectivelor Agendei 2020. Creativitatea trebuie să stea la baza dinamismului societății noastre și economiei noastre și investițiile în cunoaștere sunt uh, garanția inovației și a progresului tehnologic. Iată ce am vrut să vă spun. Nu am reușit să-mi dezvolt toate ideile în uh, cadrul acestei scurte prezentări, dar aștept și accept cu interes comentariile dumneavoastră și vă asigur de cooperarea mea pe această chestiune. Vă mulțumesc foarte mult. So, Mrs. Verheyen. zunächst einmal... Ähm, Verheyen. A trebuit să existe cooperare cu raportorii din umbră, la fel și pe acest dosar, la fel cum a făcut-o doamna Petra Camer-Evert eu că este important să discutăm aceste aspecte împreună, să le promovăm împreună. Oricum ne va fi destul de greu să implicăm toate aceste aspecte în dezbatere. De aceea m-ar bucura dacă pe viitor cooperarea uh, ar fi una maximă. Sprijin ideea potrivit căreia evoluția broadbandului facilitează accesul la cunoștințe și la cultură. Astăzi uh, discutăm despre accesul la serviciile de internet în bandă largă ca fiind ceva absolut necesar. Uh, mediul rural mm, este uh, defavorizat. Dacă există conexiuni la internet, atunci conexiunile sunt adesea unele învechite. Așadar, evoluția benzii largi ar trebui să fie o sarcină a noastră. Ar trebui să avansăm acest dosar pentru că banda largă a devenit un bun cultural. Nu mai ține doar de un element de divertisment, ci este accesul la cunoștință, la cunoaștere, la comunicare modernă. Așadar, uh, pe viitor, cred că va fi nevoie și vom avea într-adevăr comunicare pentru a progresa. Mulțumesc. Domnul Kelly. Mulțumesc, doamnă președinte. O să fiu succint. Cred că toate aspectele pe care le-am discutat astăzi și disponibilitatea accesului, dintre toate aspectele pe care le-am discutat astăzi, broadbandul și accesul el uh, este cel mai important. Dacă Europa vrea să fie competitivă în afaceri și în alte domenii, comunicarea rapidă este esențială și uh, Cred că cu cât investim mai mult și mai curând în acest domeniu și cu cât îl facem, facem broadbandul disponibil cât mai mult până în zonele rurale cele mai izolate, cu atât mai bine pentru societatea noastră. Broadbandul nu este un lux, ci o necesitate, o necesitate de comunicare pentru indivizi și pentru afaceri. Cred că dacă ne uităm la istoria lumii, au existat diferite invenții care au schimbat modul în care, uh, se acționa, în care oamenii acționau, făceau afaceri. Gândiți-vă la invenția roții, a uh, motorului cu abur, abur, a uh, mașinii și așa mai departe. Broadbandul, banda largă, este un astfel de, uh, o astfel de invenție. Din păcate, în Europa se manifestă variații foarte mari de calitate și de Uh, viteză și de asemenea nu există acces peste tot în Europa la, la bandă largă. Deci e foarte important să ajutăm toate zonele Europei să se dez- să dezvolte bandă largă, acces la bandă largă și uh, pentru că acesta va fi și un factor care uh, va cântări mult în decizia de a stabili uh, o companie într-un anumit loc. O companie se uită să vadă dacă are acces la bandă largă uh, Uh, printre altele atunci când își implantează o întreprindere, să zicem, într-o anumită zonă. Și va fi extrem de important și pentru IMM-uri și pentru zonele rurale. Vă mulțumesc foarte mult! Hello, Mulțumesc. Domnul Locăgat, are cuvântul. Ce? Mulțumesc, doamnă președinte. Din moment ce m-am descurcat foarte bine cu daneza și mai devreme o să vorbesc și acum tot în daneza asta, așa ca să fiți uh, avertizați. și aș vrea să mulțumesc raportorului pentru o declarație și prezentarea sa foarte concisă și foarte cuprinzătoare în același timp. Cred că putem totuși să o extindem puțin. Sunt de acord în parte cu ce se spune, dar doar parțial, pentru că Comisia a publicat uh, rezultatele uh, și tabelele legate de planurile naționale de bandă largă și cred că aceste tabele sunt un instrument eficient care deja și-a demonstrat efectul pozitiv asupra altor zone, de deci susțin acest lucru în principiu. În ce privește internetul de bandă largă, o abordare bazată pe principiile de piață are anumite argumente în favoarea ei, nu știu, nu sunt însă de acord că trebuie suprimate toate subvențiile. Dacă acestea sunt dispensabile, uh, trebuie păstrate, însă ele trebuie examinate uh, cu grijă. Noi suntem în Comisia Cultură și eu m-am gândit la amendamente care să sublinieze efectele pozitive ale uh, bandei largi la învățământul la distanță, de exemplu, pentru zonele izolate Aici eh, internetul de bandă largă ar putea, de exemplu, oferi și tot felul de alte servicii cetățenilor, servicii electronice. De asemenea, servicii de educație. Cam asta am vrut să spun. Mulțumesc. Mulțumesc, Hela Runner, ultimul vorbitor. Scurt și la obiect. Cunoaștem cu toții comunicarea Comisiei și ce își imaginează Comisia când discută despre evoluția bandei largi sprijinim acest demers. Dar, având în vedere că ITRE este comisia competentă în fond, mi se pare că componenta economică joacă un rol extrem de important. Va trebui să milităm pentru a impune ideile ce țin de noi. Pentru că furnizorul de servicii de internet sigur că nu este interesat de a aduce internetul în acele zone defavorizate. Așa, asta se întâmplă în Austria, de exemplu. Este greu ca prin satelit uh, să ai o, să uh, ai acces la internet, acces de calitate, acces rapid. Deci trebuie să ținem cont de aceste lucruri, pentru că este inacceptabilă situația ca un fermier uh, izolat să trebuiască să plătească costuri extraordinare pentru aceste servicii. Sigur că această chestiune este strâns legată de dosarul spectrului uh, de frecvențe radio. Uh, discutăm despre cele 16 miliarde de euro prevăzute până în 2020, uh, o cifră încurajatoare, mai ales într-o vreme de criză. Dar cum anume vom reuși să facem asta? Cum anume vom face ca internetul în bandă largă să reprezinte un bun public uh, să reprezinte un bun care să garanteze accesul cetățenilor la informație. Așadar, trebuie să milităm împreună ca să uh, ne impunem idei în acest dosar. Domnul Boris, foarte pe scurt, la final. Mulțumesc, uh, doamnă președintă. Nu sunt de acord cu ceea ce a spus colegul meu danez. Astăzi, când am vorbit despre coeziunea europeană, am discutat despre căi referate, despre autostrăzi și așa mai departe, dar uh, trebuie să discutăm și despre intentul în bandă largă. Sprijinul pentru intentul în bandă largă este foarte important pentru noi. Foarte mulți cetățeni, mulțumită intervenției noastre, au acces la internet în bandă largă. Au rămas însă probleme sistemice. Uh, și ne aflăm acum pe ultima sută de metri. Întreprinderile private trebuie acum să investească. În zone rurale, de asemenea, există mici probleme privind accesul. Dar, dacă fondul de coeziune va rămâne cum este acum, cred că vom putea să realizăm foarte multe și cred că în continuare va trebui să oferim sprijin acestui dosar. Mulțumesc. Also, bitte die Kommission. Comisia are cuvântul, spune președinta. Domnul Merger. You have the floor. Thank you, Madam Chairman. Um, Two minutes. I won't take up... Mulțumesc, doamnă președintă. Nu o să vă răpesc mult timp. Consider că Comisia poate fi de acord cu toate contribuțiile. Obiectivul a ceea ce am încercat să facem este să aducem internetul în bandă largă în zonele rurale. Am privit acest lucru ca fiind prioritar și am analizat modul în care nu putem doar să garantăm conexiunea până în 2013, ci să mergem chiar mai departe. Până în 2020, nu doar că va exista internet în bandă largă, ci internetul uh, la tre- cu o viteză de 30 megabits pe secundă va fi disponibil tuturor, atât în uh, zone rurale cât și în cele urbane. Există deocamdată diferențe la nivelul costurilor, dar strategia noastră se axează în linii mari foarte mult pe ideea că internetul în bandă largă trebuie să fie pentru toți. Discutând despre fondurile publice, Am spus că abordarea noastră este una mult axată pe piață. Internetul în bandă largă de generația viitoare va fi scump și trebuie să existe finanțare din sectorul privat. Însă există domenii în care sectorul privat nu va investi și noi considerăm că aici uh, sectorul public poate juca un rol. Un rol care trebuie însă tratat cu mare precauție. În 2009, Comisia a oferit uh, linii directoare în ceea ce privește ajutorul de stat pentru internetul în bandă largă. Așadar, suntem conștienți de riscurile ce persistă, dar suntem uh, de acord cu mare parte din intervențiile de astăzi. Mulțumim Comisiei pentru contribuție și eu vă mulțumesc pentru atenție. Euh, Raportoarea. Voi fi foarte succintă pentru că nu mai am multe de spus. În ceea ce privește negocierile și lucruri în echipă vis a -vis de acest aviz, evident va avea loc o reuniune cu raportorii din umbră foarte curând. Acum legătura cu spectrul radio este una foarte importantă, evident. Miza economică este și ea importantă. E ceva ce trebuie avut în vedere. Avem așadar și un nivel tehnic. Dar vom lucra în uh, grupul nostru cu raportorii din umbră în continuare și vă mulțumesc până acum pentru contribuții. Vă reamintesc că pe 4 februarie, la ora prânzului, este termenul de depunere a amendamentelor. Am uitat înainte un lucru. Pentru raportul doamnei Badiei cet, pe 2 februarie este termenul de depunere a amendamentelor. și deci, totul săptămâna viitoare. Vă mulțumesc tuturor, mulțumesc în special celor care se află în sală. Trecem la punctul 20. Domnule Boris, suntem acum la punctul 20. Aveți ceva de adăugat la punctul 20? Punctul 20 presupune aprobarea deciziilor coordonatorilor. Sunt probleme în sală? Dacă nu, foarte bine. 21. Chestiuni diverse. Și acum, domnul Boris. Da, vă rog. Mulțumesc. Vă rog să mă scuzați, aș dori să vă rog, doamnă președinte, să ne transmiteți, să transmiteți o întrebare Comisiei Europene în ceea ce privește posibilitatea de a folosi fondul Erasmus pentru a putea ajuta studenții din uh, opoziție din Belarus. Probabil că există o, cap- o portiță juridică care să ne permită să facem asta. Aș dori să mă refer acum și la rezoluția Parlamentului European, dar până la urmă vorbim decât de transmiterea unei întrebări din partea Comisiei noastre către Comisia Europeană. Aș putea să transmit Comisiei o întrebare, dar totul la nivel informal. O, un răspuns oficial, puteți să primiți la o întrebare adresată din partea grupului politic. Puteți să o faceți împreună cu câțiva colegi sau puteți să faceți în nume propriu. Dar avem reguli și Comisia nu poate să le treacă cu vederea. Programul Erasmus a fost extins la statele uh, candidat din Balcani, inclusiv Turcia. Celelalte state nu sunt incluse. Deci, din bugetul Erasmus nu este posibil. Ce am putea face însă ar fi altceva. Am putea să vedem cum putem interveni la nivelul politicii externe, să luăm de acolo anumite instrumente astfel încât să oferim câtorva studenți posibilitatea. Dar ar trebui să existe o procedură de selecție. În domeniul nostru oricum nu este fezabil. Avem reguli care trebuie respectate. Totul este reglementat. Țările oricum trebuie să participe. Bosnia, Croația participă prin mijloacele EPA. Țările despre care discutați dumneavoastră, deși ar avea nevoie de acest program, uh, trebuie să încerce să, facă, să participe prin alte metode. Avem și un schimb de opinii cu China, uh, schimb de experiență, mă scuzați, cu China. De ce nu am putea să găsim astfel de posibilități de cooperare și pentru vecinii noștri? Poate că reușim, dar poate că reușim numai cu noile programe. Poate că am putea să încercăm acum să ajutăm uh, câțiva studenți printr-un fond găsit la fondurile de politică externă și poate că împreună vom reuși să facem asta. Oricum, vă mulțumesc pentru acest uh, punct. Domnul Migalski. Mulțumesc foarte mult, foarte pe scurt. Dacă îmi permiteți, aș vrea să susțin ce a spus colegul meu, domnul Boris. Czyli własne interpelacje, własne zapytania, ko koordynację grupową. Natomiast rzeczywiście sytuacja Białorusi. Am menționat utilizarea fondurilor din, și ne vom coordona în cadrul grupului nostru politic, însă situația din Belarus este una absolut dramatică. Studenții sunt într-o situație dramatică acolo. Rectorul principalei universități, din câte am înțeles, a refuzat să i matriculeze pe studenții care au manifestat împotriva lui Lukashenko și acest lucru evident că este susținut și de forțele de opoziție democratică și noi cred că trebuie să facem și noi ceva să ajutăm. Oamenii aceștia nu fac nimic rău, pur și simplu protestează și vor să susțină și prom să promoveze democrația și libertatea. Și poate că prin canale formale sau mai puțin formale puteți spune această întrebare. Ar fi foarte util. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. O să mă străduiesc să obțin un răspuns pe cale informală și dacă este posibil, vom vedea. data următoarei reuniuni, 3 martie, 19.30 și 11.30, 12.30 și apoi 15, 18.30. S-a înțeles uh, totul? Da. Mulțumesc uh, interpreților. Uh, și mă cer scuze că am combinat engleza cu germana. Nu mai știu nici eu să vorbesc cum se cade, spune președinta. You do not escape so easily. Yeah.